meine sehr verehrten Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, doresc să vă spun bun venit în această dupămasă la Parlamentul European în cadrul acestui atelier organizat împreună cu parlamentarii naționali în, cu tema uh, dreptul european în materie de vânzări. Știți foarte bine că am discutat despre această temă de Um, de ceva vreme. Știu, știm că și în parlamentele naționale aceste discuții au avut loc uh, deja. Avem uh, la dispoziția noastră mai multe avize din partea parlamentelor naționale și din punctul de vedere al Parlamentului European, permiteți-mi să o salut în rândul nostru pe vicepreședinta Comisiei Europene, doamna Vivian Reding, care este responsabilă și pentru justiție în cadrul uh, Uh, comisiei. Salut și pe domnul profesor Simeon Simeonidis, care reprezintă președinția cipriotă. O salut și pe doamna Diana Wallis, care fusese vicepreședinte a Parlamentului European și raportoare în legătură cu această temă a dreptului european în materie de vânzări. Doresc să spun venit și colegilor din Parlamentele Naționale la întâlnirea noastră de astăzi. Și pe, îl salut și pe domnul Bonis, care va prelua prezidiul, uh, va prezida uh, primul grup de lucru astăzi. pentru noi, pentru Parlamentul European, această temă este una foarte importantă am cerut de foarte mult timp o asemenea propunere. Această cerere s-a bucurat de o mare majoritate în ședința plenară și anul trecut în cadrul cu ocazia raportului Wallis și mulțumim Comisiei pentru propunerea pe care a făcut-o. Desigur, trebuie să discutăm această propunere pe larg nu putem lăsa această propunere nemodificată și principial suntem pregătiți să discutăm despre toate punctele, despre conținut, despre domeniul de aplicare și așa mai departe, însă Um, faptul că am uh, organizat această conferință ne demonstrează deja importanța acestei teme pentru Parlamentul European. Considerăm că această propunere, dacă va fi una bună, va reprezenta un progres important pentru piața unică europeană și va contribui la procesul de integrare europeană, o contribuție pe care uh, nu trebuie să o subestimăm. Aș dori să dau acum cuvântul uh, doamnei comisar Red, uh, Reding și apoi domnului profesor Simionides. Vă rog, doamna Reding, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate. Această propunere are deja în spatele ei o istorie lungă, o istorie de fapt de câteva uh, decenii în cadrul căreia avocații care se ocupă de dreptul în materie de vânzări s-au gândit la cum poate deveni acest uh, subiect într-un, la un anumit moment, uh, cum poate primi o formă legală. Și aș dori să îi mulțumesc uh, domnului Lena în capacitatea sa de președinte al Comisiei Jurii și co-raportor în această comisie Doresc să mulțumesc doamnei Diana Wallis pentru angajamentul de care a dat dovadă în trecut pentru acest uh, dosar și doresc să mulțumesc și domnului profesor Simeonides, care a reușit să implice puternic președinția Ciprului în uh, acest dosar. Această temă Uh, cred că ne demonstrează, din punctul meu de vedere, cum poate contribui și justiția la creșterea economică. Desigur, acest uh, regulament referitor la dreptul european în materie de vânzări va înlătura barierele uh, legate de acest domeniu legislativ în diferitele state membre. Va reduce costurile tranzacțiilor, Știți foarte bine că aceste cost, costuri sunt uh, prea mari, mai ales când discutăm despre IMM-uri, pentru care aceste costuri sunt cu atât mai importante. Propunerea noastră va stabili un singur drept în materie de vânzări, care poate fi folosit de utilizatori și de, de furnizori și de consumatori dacă își doresc acest lucru pentru contractele transfrontaliere, indiferent de locul unde aceștia se află în Uniunea Europeană. În plus, propunerea noastră va consolida și mai mult drepturile de, uh, proteja, de protecție a consumatorilor, respectând achiul comunitar uh, existent. Această propunere va fi în avantajul economic al consumatorilor, pentru că aceștia pot accesa mai multe produse la un preț mai competitiv. În calitate de comisar responsabil pentru justiția în Uniunea Europeană, am venit astăzi în fața reprezentanților uh, parlamentelor naționale și aș dori să spun foarte clar că principiul subsidiarității și cel al proporționalității sunt două principii importante în toate propunerile Comisiei Europene. Aceste principii a fost cele pe care le-am urmat și în momentul în care am uh, creat acest drept european în materie de vânzări. Tocmai de aceea am ales de la bun început un regim armonizat opțional în locul căi tradiționale de armonizare completă. Aceste, acest drept opțional nu va înlocui Uh, dreptul național, ci reprezintă un set de reguli alternative care vor fi disponibile în fiecare sisteme naționale și care vor, uh, vor uș- va ușura tranzacțiile transfrontaliere și le va reduce costurile. Un lucru care nu se întâmplă în ziua de astăzi. Propunerea noastră este una țintită se ocupă doar de domeniile în care am identificat anumite probleme și nu merge dincolo de ceea ce este necesar pentru a soluționa aceste uh, probleme, pentru că este vorba doar de acoperirea contractelor transfrontaliere. Nu acoperă contractele între, societ- între societățile mari, când este vorba de contracte între două societăți, cel puțin una din părți trebuie să fie o întreprindere mică și mijlocie, pentru că IMM-urile sunt cele mai afectate de diferențele existente între drepturile în materie de vânzări din diferitele state membre. Acest instrument opțional respectă principiul libertății stabilirii unui contract. Cei care doresc să păstreze status quo-ul pot să uh, aleagă în continuare dreptul național. Este o opțiune pe care o au în continuare. Însă, cei uh, actorii care consideră că un set comun de reguli reprezintă un avantaj pot să aleagă acest set comun de reguli. Este din nou opțiunea lor și libertatea de alegere este un concept cheie. Nimeni nu va fi obligat să recurgă la dreptul european în materie de vânzări, Drept urmare, acest uh, sistem nu va reprezenta o sarcină suplimentară pentru cei care nu și-l doresc. Prin faptul că am propus un sistem opțional, Comisia Europeană demonstrează că realiz- înțelege cât de dificil este să creezi un sistem nou și cât de dificil este să depășești obstacolele existente acum pe piața unică europeană. Mă bucură să văd că discuțiile atât din Parlamentul uh, European cât și din Consiliul uh, uh, European sub președinția cipriotă merg în direcția potrivită. În ambele forum, foruri se discută pe fond această propunere și uh, Mă bucură că au fost organizate mai multe ateliere care discută în detaliu dreptul european în materie de vânzări și aștept cu nerăbdare rapoartele, rezultatele acestor uh, grupuri de lucru, um, atât rezultatul uh, atelierelor organizate de Comisia Jurii, cât și um, atelierelor organizate de Comisia IMCO, pentru a vedea în ce direcție ar trebui să fie modificată uh, uh, propunerea noastră. Un uh, element uh, cheie se referă la prevederile care discută uh, compensațiile, pentru că uh, toți actorii întrebați au subliniat acest lucru. Comisia Jurii a analizat uh, în calitate de prime comisie aceste puncte și, și Consiliul, de fapt, a avut aceeași abordare. Știu că atât Parlamentul European cât și Consiliul doresc să se asigure că textul final să găsească echilibrul uh, potrivit între oportunitățile deschise mediului de afaceri și drepturile consumatorilor, pe de altă parte ambii, atât mediul de afaceri cât și consumatorii, au nevoie de certitudine uh, juridică pentru a avea o adevărată alegere. Comisia este pregătită să ajute ambii colegiuitori astfel încât Parlamentul și Consiliul să opereze modificările necesare și urmărim de asemenea dezbaterile care au loc pe plan național și doresc să vă asigur că pentru noi protecția consumatorilor este foarte importantă. În același timp, ne dorim ca noua propunere legislativă să fie o soluție um, atractivă, în special pentru IMM-uri, care în această perioadă de criză economică trebuie să aibă noi posibilități de afaceri, trebuie să aibă noi posibilități de a accesa piața, trebuie să profite la maxim de piața unică europeană care reprezintă o, o sursă de creștere uh, economică dacă vom reuși să îndepărtăm uh, barierele care există în continuare pe această piață. Vă mulțumesc, doamnă comisar Reding. Ajungem acum la domnul profesor Simeon Simeonides. Sper că v-am pronunțat bine uh, numele. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi a oferit să fiu prezent astăzi aici și să vă prezint progresele modeste făcute de președinția cipriotă în acest domeniu. Politica președinției cipriote a fost să încerce să avanseze în fiecare dosar în ceea ce privește poziția noastră națională în legătură uh, cu meritul uh, diferitelor aspecte. Am făcut presiuni și am făcut progrese în legătură cu două uh, Uh, regulamente în legătură cu regimurile matrimoniale și parteneriatele înregistrate, chiar dacă legea din Cipru, de exemplu, uh, până acum nu recunoaște uh, parteneriatele înregistrate. Mă bucur că, uh, să vă spun că astăzi la Coreper s-a hotărât să se, fac, să se recomande Consiliului adoptarea anumitor linii directoare. Altfel spus, nu am ales subiectele am urmat aceeași politică și în ceea ce privește uh, proiectul uh, de drept comun european în materie de vânzări. Am început să discutăm substanța acestui uh, proiect și faptul că am început poate nu pare mult, dar dacă luăm în considerare faptul că în ultimele opt luni la toate ședințele grupului de lucru s-au discutat doar aspecte preliminare, nu neapărat minore, cum ar fi temeiul juridic și așa mai departe, vă puteți da seama că a începe discuțiile de substanță înseamnă că am făcut un pas important înainte. De fapt, pentru a arăta cât de um, dornici suntem să intrăm în inima problemei, am făcut un lucru neconvențional. Uh, în loc să începem uh, discuția cu partea 1 a anexel, cu anexele, am început cu partea 4. E vorba de descrierea uh, drepturilor și obligațiilor uh, părților la um, contractul de vânzări. Am făcut-o pentru că partea 4 este esențială în acest drept comun european în materie de vânzări. E vorba de regulile care contează cel mai mult în lumea reală acest lucru ne-a fost confirmat la discuțiile din uh, Parlamentul European și între actorii și cu actorii implicați. Am considerat că partea a patra oferă oportunitate bună să facem comparații cu achiul existent și cu sistemele de drept ale statelor membre. Am considerat că această discuție și familiarizare cu substanța uh, acestui uh, pachet ar îndepărta teama de ce este necunoscut sau reticența față de ceva noi. Uh, nu putem să negăm faptul că există încă divergențe majore între statele membre în legătură cu acest proiect. În anumite cazuri, aceste divergențe se referă la chestiunea cheie și anume dacă trebuie să continuăm cu un astfel de drept comun european în materie de vânzări. Uh, comisia uh, trebuie să fie neutră, acest lucru nu este acceptat de toată lumea uh, și cu siguranță divergențele vor continua să existe o vreme. Dar dacă îmi permiteți observație, din experiența mea de profesor de peste 30 de ani, Uh, de cealaltă parte a Atlanticului, aș face observația că e nevoie aici uh, să fim vizionari. În uh, anii 1940, profesori de drept excentrici atunci au venit cu, această, cu o idee de a crea un cod comercial uniform. Nimeni nu a crezut că e posibil așa ceva sau de dorit. Dincolo de ostilitatea sistemelor de uh, common law față de codificare, indiferent de subiect, se înainte argumentul că Uh, dreptul comercial uh, a numeroaselor state din Statele Unite erau prea diferite pentru a ajunge la un cod uniform și acest cod uniform nu trebuia impus de guvernul federal, ci uh, trebuia să depinde de o adoptare voluntară de statele americane și acest lucru era foarte puțin probabil chiar dacă codul ar fi fost unul perfect. Și totuși acest lucru s-a întâmplat. În mai puțin de 20 de ani, toate statele americane, cu excepția unuia, au adoptat acest cod comercial și ultimul l-a adoptat în anii 70. Așa că vă invit să fiți vizionari, uh, să priviți lucrurile pe termen lung, nu pe scara unor luni, ci a unor ani, dacă nu mai mult. Poate nu suntem de acord cu aspectele specifice, dar putem și trebuie să facem eforturi pentru uh, a găsi un, com- un teren uh, comun. Uh, considerăm că armonizarea să cer puțin uh, echivalențele între uh, dreptul comercial din statele membre reprezintă un obiectiv bun și nobil pentru viitor. și aceste eforturi um, uh, pot să aibă succes, chiar dacă este un proiect nobil, trebuie să facem cu toții eforturi pentru a promova Uh, dreptul comun european în materie de vânzări și dacă rezultatul va fi unul bun, uh, piața îl va accepta, uh, părțile îl vor cunoaște și poate într-o zi statele membre vor adopta ca lege internă și atunci armonizarea va deveni o realitate o realitate care nu va fi impusă vertical, de sus în jos, ci Uh, se va extinde orizontal ca rezultat al uh, unei hotărâri voluntare, voluntare a statelor membre. Poate astăzi acel moment pare îndepărtat, dar acesta nu este un motiv să ne pierdem speranța. Și deci, cu acest mesaj de speranță, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul și vă urez dumneavoastră și viitoarei președinții irlandeze mult succes pentru acest proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor uh, Simeonides. Are cuvântul doamna Diana Wallace. Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat uh, din nou la această reuniune importantă ca să discutăm uh, dreptul comun european al vânzărilor cu parlamentele naționale. Mi se pare foarte important ca să reușim să facem o propunere cât mai bună acum. Este foarte îmbucurător să aud că diversi participanți vorbesc despre fondul chestiunii și nu despre dacă și poate și de ce. Ar fi cazul poate să începem însă cu dacă și de ce și să continuăm apoi cu discuția despre măsurile practice. Vreau să încep cu întrebarea dacă și de ce, pentru că sunt întrebări foarte personale pentru mine. Această propunere și multele forme pe care le-a îmbrăcat m-au urmărit în întreaga mea carieră parlamentară timp de 12 ani. Așadar, geneza a fost lungă sau perioada de gestație a fost lungă. Mai mult, pentru mine însă istoria este și mai uh, lungă. În perioada dinainte am fost o tânără avocată practicantă la Londra și uh, în întreaga perioadă cât am activat ca avocată, m-am ocupat de uh, plângeri transfrontaliere. Am văzut uh, la prima mână ce dificultăți întâlnesc părțile care încearcă să facă afaceri în Europa. Apoi am venit aici și m-am gândit, ah, în sfârșit aici putem încerca să rezolvăm problema, să o simplificăm, să creăm condiții mai sigure să transformăm piața internă într-o realitate pentru consumatori și pentru IMM-uri. Și într-un uh, oarecare sens am încercat să o facem, însă ne-a lipsit până acum acel ultim pas care să dea rezultatele pe care noi le considerăm și despre care și Comisia a spus că ar fi un mare impuls pentru creștere. <clears throat> Atât ca avocată cât și ca eurodeputată, m-a frapat faptul că noi încercăm să creăm aici o legislație care nu este încă o legislație, însă o legislație rigidă de, dedicată soluționării litigilor, ci este un fel de legislație preventivă. O legislație preventivă care ajută părțile, fie că sunt consumatori sau mici întreprinderi sau uh, întreprinderi mici și întreprinderi mari, să pornească de la același nivel, înțelegându-se perfect unii pe alții de la începutul relației contractuale. Acesta este tipul de legislație pe care dorim noi să-l creăm, preventivă și nu gândindu-ne întotdeauna la litigii complexe și costisitoare. Noi dorim să facilităm părților dincolo de frontiere și de conștiințe juridice, să poată să facă afaceri și să profite la maximum de piața internă a Uniunii Europene. Despre asta este vorba. Nu e vorba de un teren de joacă pentru avocații specialiști în litigi. Nu, este vorba de o reunire a părților. Însă, întotdeauna m-a frapat și faptul că în acest pachet se uh, s-ar înscrie niște elemente necesare pe lângă conținutul pachetului. Asta ca să ne asigurăm că pachetul este complet. Alții vă vor spune că acestea sunt elemente chiar mai importante decât uh, uh, dreptul european comun al vânzărilor. Putem vorbi despre soluționarea litigilor, putem vorbi despre limbaj, Însă, din punctul meu de vedere, toate aceste lucruri trebuie să facă parte din întregul pachet dacă dorim să obținem rezultate bune. Întreprinderile mici din uh, circumscripția mea uh, mi-au spus că nu vor putea folosi acest lucru în realitate decât dacă vor avea termeni și condiții pe care să le poată utiliza, exprimate în toate limbile comunitare. Și asta e frumusețea Europei. Am putea face acest lucru dacă dorim. Am putea să înleznim legăturile de afaceri. Însă, cu siguranță, va fi nevoie de multă muncă și de multă grijă, după cum au spus și alți vorbitori, ca să obținem produsul corect, produsul cel mai bun pentru funcționarea pieței interne. Însă cred că aceasta este o propunere bună într-un moment politic corect și este o propunere bună din două motive care au mai fost menționate. Respectă subsidiaritatea pe deplin. Ce exemplu mai bun de subsidiaritate vreți decât acela că noi doi, părți individuale private, putem alege, putem opta să folosim această legislație sau nu este subsidiaritatea perfectă. Mai mult, dacă sistemul va funcționa, îi va ajuta uh, va ajuta economiilor noastre într-o perioadă foarte dificilă și delicată. Încă ceva, eu sunt, uh, am fost raportor, co-raportor în ultimele luni în Parlament și la un moment dat um, am primit un uh, vizitator, un vizitator din China, un profesor de drept și judecător eminent, care voia să vorbească cu mine despre uh, dreptul european comun al vânzărilor, CESL. Și uh, mi-a spus că este foarte interesant, mi-a spus este minunat ce faceți aici. Mă tem că dacă nu vom avea noi curajul să o facem, îl vor avea alții. Vă mulțumesc. Antena. Vă mulțumim, Diana Wallis. Ajungem la primul panel și Lord Bonus, care este președintele Comisiei pentru Aspecte Juridice și Protecția uh, Consumatorilor, subcomisia, de fapt, pentru afaceri legale și protecția consumatorilor în Camera Lorzilor din Regatul Unit. Îi dau lui cuvântul, el va prezida acest grup de lucru. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, Remarcile mele vor fi foarte succinte pentru a permite distinșilor vorbitori să aibă suficient timp la dispoziție în această dupămasă. Însă doresc să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi dumneavoastră și Comisiei Juria Parlamentului European pentru organizarea acestei întâlniri și pentru implicarea reprezentanților parlamentelor naționale. După cum s-a spus deja în această dupămasă, masă, această propunere are deja o istorie lungă, începând cu cadrul, rom, cadrul comun de referință. Cred că cu toții suntem de acord că sprijinim obiectivele care stau la baza acestei propuneri, consolidarea pieței unice a tranzacțiilor uh, transfrontaliere. Aici este punctul unde există deja păreri divizate. Și cred că în uh, acest uh, punct Există anumite uh, contradicții uh, ciudate. Din punctul de vedere al IMM-urilor, acestea într-adevăr sunt entuziasmate de această propunere. Uh, restul mediului afaceri, de afaceri nu este la fel de entuziasmat. Consumatorii sunt îngrijorați pe de altă parte de câteva aspecte, consideră că din anumite puncte de vedere sistemul respectiv nou uh, oferă un grad redus de protecție consumatorilor și s-a sugerat de asemenea că nu, nu dorim să discutăm motivele comisiei, dar uh, faptul că această propunere va duce la faptul că consumatorii vor cumpăra mai multe produse transfrontaliere, nu există suficiente motive în acest punct de vedere. Poate ar trebui să așteptăm punerea în aplicare în totalitate a directivei care reglementează drepturile consumatorilor înainte de a veni cu această nouă propunere. Și de asemenea sau au amintit și problemele legate de temeiul juridic. Trebuie să analizăm toate aceste puncte pentru a ne asigura că propunerea poate avansa într-un mod obiectiv și constructiv. Tocmai de aceea Doresc să-l prezint pe primul vorbitor în acest grup, Sir John Thomas, președinte în Queen's Bench Division din Regatul Unit, președintele Institutului, Institutului de European Law despre acest drept european în materie de vânzări. Domnule președinte, doresc să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o astăzi eu vorbesc în calitatea de președinte unui grup de lucru care reprezintă avocați și judecători în acest uh, domeniu. Abordarea noastră nu este una politică. Noi am uh, acceptat această decizie politică făcută de Comisie și de Parlament. Noi am dorit să vedem cum putem îmbunătăți acest instrument. Trebuie să ne asigurăm că este un instrument bun pentru că trebuie să uh, fie în concurență ca instrument opțional cu ce se regăsește pe piață și în alte sisteme legale. Acest instrument trebuie să fie mai clar, mai coerent și mai uh, ușor de interpretat și de pus în aplicare. Am pus la dispoziție un raport care are cam 300 de pagini. Uh, și eu acum trebuie să încerc să vă prezint rezumatul acestui raport în mai puțin de 10 minute. Uh, mă voi referi la câteva puncte destul de repede pentru a putea reuși acest lucru. Prima sugestie pe care o facem este că putem face ceva din punct de vedere tehnic, astfel încât structura instrumentului să fie mai simplă. Credem că, de exemplu, am putea uh, să ne referim la, să îmbunătățim definiția, am putea să simplificăm în general uh, terminologia și dăm câteva exemple. Este foarte important ca limbajul să fie cât mai atractiv. Al doilea punct este că am putea să simplificăm domeniul de aplicare, de exemplu. Ar trebui să se, să se aplice și contractelor cu obiective uh, Uh, mixtă și contracte care merg dincolo de, un, de o simplă vânzare, pentru că în viața normală nu se cumpără pur și simplu doar servicii, ci uneori se cumpără și uh, bunuri, ci și servicii auxiliare. Credem că, în plus, acest instrument trebuie să reflecte această epocă modernă în care există foarte mult conținut digital și unele Um, puncte nu au ținut cont de aceste detalii. De exemplu, obligația de a furniza uh, se referă la luarea în primire a acestor bunuri, un lucru care nu este foarte rațional în epoca digitală. Al patrulea punct, care este foarte important din punctul nostru de vedere, măsurile auxiliare trebuie să fie uh, țintite și mă voi referi la acest lucru pe scurt. Există diferite opinii din acest punct de vedere, însă ținând cont de cele spuse de Diana Wallis mai înainte, uh, nu, uh, acest instrument nu trebuie să devină o ocazie pentru avocați să câștige bani în urma unor litigii. Trebuie să evităm uh, cât mai mult aceste litigii. Există diferite posibilități pentru a evita această situație, crearea unei baze de date și mecanisme speciale pentru soluționarea litigiilor. Aceste prime patru puncte sunt puncte mai generale. Al cincelea punct la care doresc să mă refer ține seama de perspectiva consumatorilor. Cred, credem că mecanismul de opt-in și există mai mulți care consideră acest lucru, acest mecanism este prea complicat. Ar putea fi simplificat. Am sugerat, de exemplu, că dacă încurajăm consumatorii să folosească acest sistem, atunci ar trebui să există uh, o legătură înspre un, uh, o pagină de internet în care lucrurile să fie explicate. Al șaselea punct este că acest sistem ar trebui să fie aplicabil tuturor uh, și fazei de presemnare a contractului. În, această, în forma actuală se spune că regimul se aplică retroactiv dacă contractul a fost semnat în acest, uh, sub acest regim. Acest lucru înseamnă că există posibilitatea ca contractul să nu fie încheiat conform regimului, și atunci, informația pusă la dispoziție trebuie să respecte dreptul național. Dacă este să Cred că nu trebuie să cerem uh, vânzătorului să uh, țină seama de două sisteme legale. Al șaptelea punct ilustrează nevoia de a adapta instrumentul la epoca digitală. Trebuie să există un fel de opțiune de protecție a plăților digitală. Dacă plata se desfășoară pe internet, trebuie să fii sigur că banii transferați vor fi protejați dacă nu vei primi bunul pe care l-ai comandat. Și am sugerat și un mecanism care să țină seama de acest punct. În plus, cred că trebuie să ne asigurăm că um, protecția drepturilor consumatorilor se află într-un echilibru cu certitudinea juridică. De exemplu, există foarte multe uh, exemple în care uh, deciziile depind prea mult de interpretarea unei instanțe despre ce este un lucru de, uh, bună, de bună credință într-un singur sistem s-a creat foarte multă incertitudine din acest punct de vedere și în momentul în care ne gândim că punem la un loc mai multe, aceste, mai multe asemenea sisteme diferite, certitudinea este cu atât mai importantă. Ajung acum la al nouălea punct, contractele între societăți comerciale. Din acest punct de vedere, formularea ar putea fi îmbunătățită când vine vorba de alegere parțială. Ar trebui să fie foarte clar că dacă uh, societățile aleg acest regim, atunci nu pot evita uh, punerea în aplicare obligatorie a regulilor și al zecelea punct, înainte de a ajunge la, o, la un rezumat uh, succint, Buna credință poate însemna diferite lucruri în uh, Europa și știm cât de important este să există prevederi care discută acest punct, buna credință, însă acestea nu trebuie să fie prea restrictive. Și o sugestie pe care o facem este că nu ar trebui să există compensa- compensații pentru încălcarea acestui uh, principiu. Deci, este dificil să rezum un raport atât de lung în doar 10 minute, însă aceste 10 puncte sunt pur și simplu un exemplu pentru abordarea noastră constructivă, pentru a ajuta Comisia și Consiliul din punctul de vedere al acestor uh, puncte uh, tehnice. Am făcut aceste propuneri pentru că um, am considerat că este foarte important uh, limbajul. Noi nu considerăm că propunerile noastre sunt mai bune, ci pur și simplu în momentul uh, ne-am gândit la ce funcționează în practică din uh, prevederile regăsite în acest instrument și Parlamentul European împreună cu Consiliul sunt instituțiile care trebuie să analizeze acest instrument. Considerăm că instrumentul poate fi îmbunătățit și sperăm că remarcile noastre vor fi înțelese într-un mod constructiv. Îți mulțumesc, John. Următorul profesor trebuie să fie doamna Verica Jack, uh, avocat general de la Curtea de Justiție. Din păcate, nu a putut să plece din Luxemburg și trecem la următorii doi uh, vorbitori despre uh, dreptul european în materie de vânzări și regulamentul Roma 1. Însă, înainte de a trece la acest punct, doresc să aduc aminte celor care participă la această ședință că dacă doresc să intervină, trebuie să completeze formularul pe care l-au la dispoziție pentru a ști câți vorbitori vom avea la runda de întrebări. Trecem la domnul profesor Hans Schulte-Nölke de la Universitatea din Osnabrück. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Trebuie să vă vorbesc despre protecția consumatorilor în cadrul dreptului comun european în materie de vânzări. Așa cum uh, a spus Sir Thomas, acest sistem uh, intră în competiție cu sistemul uh, actual și așa că um, vom compara cu sistemul actual, întotdeauna mă refer uh, la uh, un site de vânzări pe internet. Ne întrebăm ce uh, drept se aplică acestor contracte. Uh, se poate aplica uh, dreptul din țara consumatorului, dreptul din țara vânzătorului, o combinație a celor două sau un alt sistem de drept. E un fel de loterie, de fapt, dar uh, rezultatul trebuie să fie cunoscut dinainte, pentru că contează dacă um, uh, s-au uh, realizat activități comerciale în țara consumatorului. În acest caz, cel mai probabil este să se aplece a treia linie din uh, tabelul meu. E vorba de o combina- combinație a celor două sisteme de drept. Acest lucru se întâmplă destul de des. Uh, Adică vânză, uh, legea din țara vânzătorului poate să se aplice, dar consumatorul are dreptul de a invoca anumite prevederi din propriul său sistem de drept care uh, sunt mai avantajoase decât în sistemul de drept al vânzătorului. Nu e ușor pentru nimeni uh, să rezolve astfel de cazuri și în momentul în care o firmă are o strategie europeană, poate să uh, se extinde sau descentralizat prin filiale în țările uh, ținte și atunci se aplică legea consumatorului și sunt anumite costuri. Alternativa este o strategie centralizată. Și există două opțiuni, să nu se aleagă sistemul de drept și atunci se aplică sistemul de drept din țara consumatorului cu anumite eh, excepții specifice sau eh, vânzătorul alege și atunci se aplică o combinație a celor două sisteme de drept. Eh, ce ar implica dreptul comun european în materie de vânzare? Ar oferi o a treia cale o a treilea can, al treilea canal de marketing, uh, în plus față de canalele tradiționale, ar fi un canal centralizat, dar compania respectivă ar putea alege să se aplice dreptul comun european și sistemul de drept din propria sa țară, dar nu uh, prevederi din sistemul de drept din țara consumatorului. Acest lucru înseamnă că pentru vânzător este mai ușor să, să știe ce uh, reguli se aplică sau regulile din dreptul comun european uh, sau din uh, propriul său sistem de drept. Dacă analizăm elementele pro și contra, mai întâi din regimul actual, deci, uh, alternativa la un viitor drept comun european. Consumatorul poate să fie sigur că sau sistemul de drept din țara sa se aplică sau că el poate să invoce prevederi care îl protejează din propriul sistem de drept. Dar uh, ideea este că consumatorul nu își pierde protecția din țara în care trăiește. Dar consumatorul nu poate să fie sigur dacă caută furnizori din străinătate în mod activ, atunci uh, se aplică doar uh, dreptul din țara vânzătorului. Și dacă consumatorul consideră că uh, nivelul de protecție din propria sa țară nu este foarte ridicat și merge să cumpere uh, bunuri în altă țară și pentru a atinge un nivel sporit de protecție, atunci poate să, uh, nu poate să fie sigur că uh, situația în care se va afla va fi mai bună, chiar dacă în principiu este într-o țară în care sistemul uh, este mai bun. Pentru că nu poate să fie sigur care este legea care se aplică. Din perspectiva vânzătorilor acum, Argumentele pro și contra se regăsesc în oglindă cu cele pentru consumatori vânzătorii care uh, oferă uh, bunuri în alte țări cu o protecție mai scăzută nu sunt uh, obligați să ofere mai multă uh, protecție. Și uh, principalul dezavantaj este faptul că vânzătorii trebuie să respecte tot fel de reguli uh, um, de protecția consumatorilor din alte sisteme de drept naționale și acesta poate să uh, prezinte probleme pe piața internă. Uh, dacă se aplică dreptul comun european în materie de vânzări, dacă acest um, regulament este adoptat, uh, atunci ideea promovată de proiectul actual este că consumatorii se vor bucura oricum de un nivel ridicat de protecție garantat nu doar de acest element de loterie care combină două sisteme de protecție, ci este un nivel de protecție garantată de Uniunea Europeană și astfel este un nivel mai ridicat decât protecția de care se bucură în cadrul sistemului actual iar consumatorii care nu au încredere în propriul, uh, în uh, protecția din sistemului propriei țări pot să beneficieze de mai multă protecție în străinătate și uh, va fi mai ușor pentru consumatori să afle ce, ce reguli se aplică, doar dreptul comun european sau legea din statul vânzătorului. Um, elemente contra uneori regulile din cadrul dreptului comun european ar putea să fie mai puțin, să, să protejeze mai puțin decât regulile din uh, propria țară, din sistemul național. Există câteva astfel de cazuri și fiecare reformă a legii oferă anumite nesiguranțe, mai ales în perioada de tranziție. Uh, pentru vânzători, situația va fi mult mai bună pentru că vânzătorii pot să-și organizeze vânzările în mod uniform pentru toate statele membre UE. Nu trebuie să facă față unei multitudini de reguli de protecție a consumatorului din statele membre uh, și um, un nivel foarte ridicat uh, de protecția consumatorului garantat de Uniunea Europeană dă un argument de marketing în plus Uh, s-ar putea face economii la nivel de costuri, uh, scăpându-se de uh, toate aceste sisteme naționale de drept de protecție a consumatorului, dar trebuie să fie clar că acesta ar fi și un nou canal de distribuție, mai ales pentru vânzătorii care oferă bunuri de calitate ridicată și care nu se tem de o protecție ridicată a consumatorilor. Uh, principalul avantaj este că dacă doresc să rămână la sistemul tradițional, vânzătorii pot să o facă dacă doresc să facă față unei multitudini de reguli de protecție a consumatorilor sau doresc să aplice sistemul din dreptul comun european pentru a avea o atitudine competitivă pro-europeană. Um, două exemple împotriva acestei uh, um, situații. Uh, garantarea de rambursare a uh, costurilor nu este foarte ridicată și uneori există o anumită perioadă de incertitudine, uneori de până la 10 ani. E, um, propunerea trebuie îmbunătățită cu adevărat pentru a fi uh, un sistem uh, bun, ușor de aplicat, mai ales în aplicarea în comerțul electronic. În studiul meu și în alte publicații am dat multe exemple uh, și cred că suntem de acord cu uh, Uh, Institutul European pentru Dreptul Comun European, suntem de acord că sistemul uh, nu funcționează bine, așa că trebuie făcut ceva pentru a atinge aceste obiective. Dar dacă atingem aceste obiective, atunci perspectiva este una interesantă, pentru că dreptul comun european ar uh, fi o marcă de calitate europeană pentru excelentă protecția consumatorilor. Și beneficiile activității instituțiilor europene uh, va fi vizibilă consumatorilor uh, și întreprinderilor. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult. Acum uh, dau cuvântul doamnei martir Beat Turșe. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru ca CSL să fie un succes, modul în care se îmbină cu regulamentul Roma 1 trebuie să fie foarte clar. CSL ar fi putut să fie definit fie ca un al 28-lea regim uh, de lege, legislație europeană sau un al doilea regim de legislație națională. Definiția CSL ca un al doilea regim de legislație națională permite ca regulamentul Roma 1 să se aplice fără ca comerțul transfrontalier să fie afectat negativ. Haideți întâi să analizăm cât de uh, justificată este pretenția că CSL este un al doilea regim de legislație națională. Unii autori neagă faptul că un regulament european poate să uh, creeze legislație națională. Alții se întreabă care ar fi alte, celelalte consecințe ale definirii CSL ca legislație națională și cum va afecta acest lucru transpunerea viitoarelor directive. În cel mai bun caz, aceste uh, Reflecții ne permit să recunoaștem natura hibridă a CSL. Trebuie să facem o diferență între conținut și înveliș. Învelișul, adică regulamentul, este, la nivel instituțional, legislație europeană secundară. Justifică, de exemplu, faptul că poate face obiectul unei interpretări europene sub controlul Curții de Justiție. Însă conținutul, adică sistemul de vânzări al CSL, reprezintă un al doilea regim de legislație națională. Se justifică, de exemplu, uh, prin faptul că nu poate proteja consumatorii mai puțin decât directivele europene. Și deci astfel ajungem la o aplicare normală a regulamentului Roma 1. Comisia Europeană conchide că faptul că CSL este un al doilea regim face ca regulamentul uh, Roma 1 să se aplice în mod normal. Optarea pentru CSL nu înseamnă uh, alegerea legislației aplicabile. Există două faze. În primul rând, alegerea legislației unui stat membru ca legislație aplicabilă și în al doilea rând e vorba de o alegere a CSL în cadrul legislației naționale. De fapt, este posibil să se opteze pentru CSL fără ca legislația aplicabilă să fie aleasă în mod explicit. Însă, se consideră că există voința implicită de a opta pentru legislația unui stat membru al Uniunii Europene. Odată cu CSL, nu vor exista uh, disparități între legislațiile statelor membre în acest domeniu. Articolul 6.2 din regulamentul Roma 1 care se bazează pe existența nivelurilor diferite de protecție a consumatorilor în statele membre, nu are aici niciun fel de importanță practică. Este vorba de aplicarea primului regim național. Este regretabil însă că un punct atât de important este exprimat în considerente sau în um, expunerea de motive a regulamentului. Ar fi mai bine ca acest lucru să fie înscris într-un articol al regulamentului. Ar fi posibil, de exemplu, să fie înscris la articolul 11. Articolul 11 ar putea include uh, termenii pe care i-am trecut în prezentare cu roșu, pe care i-ați văzut pe pagina anterioară, ca să fie mai clară situația CSL. Singura problemă de suprapunere de prevederi obligatorii sunt cele ale primului regim, care intră în cadrul sferei de aplicare a celui de-al doilea regim. Și aici apare o problemă pentru că se pare că referirea este compromisă de considerentul 27. Considerentul 27 prevede excluderea ilegalității din sfera de aplicare a CSL. Această excludere este exprimată prea explicit și riscă să uh, permită ca, obliga- ca uh, prevederile obligatorii care se suprapun să intre în această categorie. De exemplu, în legislația franceză, tot ce contravine prevederilor obligatorii este considerat ilegal. Deci riscul ca uh, apare riscul ca acestea să fie excluse din sfera de aplicare a CSL și asta chiar dacă părțile au optat pentru CSL. Deci, uh, conceptul de uh, caracter non-valid din motiv de ilegalitate trebuie să fie uh, restricționat. Acest mecanism stabilit trebuie să fie aprobat din momentul în care consumatorul este protejat de regulile obligatorii ale celui de-al doilea regim. Aceste reguli oferă un nivel foarte ridicat de protecție. Nu am timp să intru în detalii, însă în documentul uh, pe care l-am uh, trimis puteți vedea niște tabele de comparație între legislațiile naționale și CSL și puteți constata că CSL este adesea uh, mult mai sigur, oferă un nivel de protecție mai mare decât dreptul național. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă Bear Touche. Ar fi trebuit să precizez că sunteți de la Universitatea de la Paris 1, îmi cer scuze. Următoarea prezentare care se referă și la uh, modelul uh, european de contract, va fi făcut de domnul Staudenmayer, care este șef de unitate la Direcția uh, Justiția Comisiei Europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care Comisia a făcut această propunere referitoare la dreptul comun european în materie de vânzări, a emis și o comunicare care, pe lângă explicațiile legate de contextul politic, a cuprins câteva măsuri însoțitoare. Obiectivul acestor măsuri însoțitoare a fost ca propunerea să, fie, să poată fi utilizată mai ușor, să fie mai utilă în practică. Și există câteva măsuri menționate. În primul rând, o măsură menționată în întâlnirea de astăzi sunt termenele Uh, unui model european de contract. Am răspuns la o inițiativă a Parlamentului European, este vorba de inițiativa doamnei Diana Wallis, care este amintită în rezoluția votată de Parlamentul European după uh, proiectul uh, Comisiei, care este obiectivul dreptului comun european în materie de vânzări. Obiectivul este ca un om de afaceri european să poată să-și vândă uh, bunurile în toate, membrele, în toate statele membre ale Uniunii Europene pe baza unui sistem, unui singur sistem legal. Și obiectivul acestor măsuri este de a avea un singur set de termeni contractuali, de model de contracte. Într-un scenariu ideal trebuie pur și simplu trecute numele părților, numele, numele bunurilor, și locul și momentul uh, uh, livrării uh, bunului respectiv. Deci modelul respectiv poate fi luat și completat pentru a-ți vinde produsele. Până la urmă, obiectivele acestui formular, model de, de contract este de a adăuga detaliile contractului necesare și de a adapta lucrurile regăsite în acest model pentru nevoile concrete. De exemplu, vânzătorul dacă poate vedea dacă produsul respectiv este defect sau nu. Și pentru a exista grad maxim de flexibilitate, această examinare a produsului trebuie făcută într-o perioadă rezonabilă care să nu depășească 14 zile pentru a avea și un grad de certitudine juridică. Ei bine, în noul sistem, ambele părți ar putea defini precis cum poate fi înțeleasă această perioadă. Ar putea fi stabilită o perioadă de două sau trei sau patru zile în funcție de uh, sectorul de care discutăm, de nevoile specifice din sectorul respectiv și de natura produsului. Deci, Aici recunoaștem ideea de a adopta prevederile propunerii la uh, nevoile specifice a părților unui contract. Comisia nu a fost, uh, nu este singura care va crea acest formular, ci vom face acest lucru împreună cu actorii implicați, pentru că ei sunt cei care cunosc problemele. Noi pur și simplu vom facilita acest proces. A doua măsură a fost menționată deja astăzi, este vorba de articolul 14 a regulamentului cadru, care propune crearea unui, unei uh, baze de date prin care statele membre comunică Comisiei uh, deciziile instanțelor în momentul în care a fost pus în aplicare acest drept comun european în materie de vânzări este decizii aplicate de judecătorul în prima instanță din Turcu sau din, uh, din Turcu în Finlanda sau din Napoli, din Italia. Și un judecător de prima instanță din Turcu ar putea să spună că dacă în acest caz specific, în legătură cu această prevedere specifică, există vreo decizie luată în alt stat membru și poate accesa această bază de date în care uh, Uh, deciziile sunt uh, prezentate și în rezumat și și în traducere și va găsi un caz asemănător din Napoli. A spune, da, uite, foarte bine, colegul meu din Napoli a interpretat aceeași prevedere într-un caz foarte similar cu cazul de care mă ocup eu și uh, voi decide la fel dacă consider că decizia este una bună. Până la urmă, așa se creează o convergență de facto uh, prin care toate instanțele naționale aplică în același mod dreptul uh, comun european. Această bază de date nu va fi accesibilă doar pentru uh, instanțele naționale, ci și uh, tuturor părților contractante, publicului larg. Toate părțile contractante care pun în aplicare acest drept comun european se vor bucura de transparență maximă din punctul de vedere al jurisprudenței în uh, acest uh, domeniu. Aceasta este a doua măsură. A treia măsură pe care doresc să o menționez a fost iarăși menționată astăzi, ideea de a uh, scrie unele comentarii. Am avut uh, un grup de experți care a pregătit studiul de fezabilitate pentru acest studiu și ideea este, în primul rând, în viitorul imediat, să asistăm legiuitorii europeni în procesul uh, legislativ, dar un alt aspect mai important este să ajutăm utilizatorii, părțile contractante care vor pune în aplicare regulile dreptului comun european în materie de vânzări. Ideea este ca articol cu articol să se explice care au fost obiectivele legiuitorilor, de deci ce a fost inclusă prevederea respectivă în, uh, în uh, actul respectiv. Și pot să vă dau câteva exemple din acest punct de vedere. Să dăm câteva exemple pentru a vedea cum funcționează lucrurile în uh, viața concretă. Ideea este, din nou, ca legea să poată fi folosită mai ușor în practică. Aceasta a fost a treia măsură însoțitoare. A patra a fost sugerată deja de comisie o lună după publicarea acestei propuneri. Am făcut o propunere referitoare la o directivă care se discută uh, sistemele de soluționare a litigiilor alternative, a sistemelor de soluționare a litigiilor online. Nu este o întâmplare că această propunere a venit la doar o lună după propunerea referitoare la dreptul european comun în materie de vânzări. În spatele acestei, acestor două propuneri se regăsește dificultatea de a, de a obține compensații în urma unui contract transfrontalier. Sperăm că atât Parlamentul cât și Consiliul să progreseze cât mai repede cu aceste două propuneri, pentru că în momentul în care aceste două propuneri vor fi puse în aplicare, consumatorii și vânzătorii vor avea posibilitatea de a-și uh, soluționa uh, litigiile nu în fața instanței, ci prin diferite sisteme alternative, inclusiv sisteme online de rezolvare acestor litigii. Și ultima măsură însoțitoare anunțată de Comisie în comunicarea pe care am avut-o este de a sprijini pregătirea. Este un aspect foarte important. Profesorul Beringer, care este un, unul din coraportori pe marginea acestui dosar, este unul din părinții acestei idei de a, de a pregăti mai mult, de a ne concentra mai mult pe pregătirea uh, avocaților, judecătorilor, dar și a consumatorilor în legătură cu această temă. Uh, și dreptul comun european în materie de vânzări poate deveni un subiect de pregătire a, a avocaților care să se bucure de sprijinul comisiei, astfel încât cei care sunt activi în acest domeniu să-l cunoască cât mai bine. Toate aceste măsuri însoțitoare, doamnelor și domnilor, sunt deja pregătite și obiectivul este nu doar de a avea un singur uh, sistem legal care să permită uh, mediului de afaceri să funcționeze cât mai bine, dar ca acest sistem legal să poate fi folosit cât mai ușor în practică. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule profesor Staudenmayer. Cred că am ascultat niște prezentări foarte interesante și aș dori să vă aduc aminte că avocatul general de la Curtea de Justiție ne-a transmis uh, prezentarea dumnei. Din păcate nu a putut să vină la întâlnirea noastră de astăzi. Și acum membrii Comisiei Jurii și membrii Parlamentelor Naționale au ocazia să pună întrebări. Până acum avem un singur doritor care dorește să ia cuvântul. poate nu ați completat această, acele formulare, dar în fața mea am un singur uh, asemenea formular și uh, îi dau cuvântul domnului Alan Biff din Regatul Unit. Uh, Domnule președinte, am ascultat prezentări excelente și uh, poate nu e cel mai bun lucru de auzit acum să spun că parlamentele naționale nu sunt uh, atât de entuziaste în legătură cu acest uh, proiect. Um, procesul de consultare realizat de guvernul britanic, reacția a fost destul de negativă. obiectivul uh, completării pieței unice și facilitării uh, comerțului transfrontalier, mai ales pentru întreprinderile mici, este un obiectiv comun, dar există multe obstacole la comerțul transfrontalier, nu numai în acest domeniu, ci și în domeniul uh, taxării și așa mai departe, um, în domeniul fiscal. M-a frapat M-a frapat această reacție la consultare pentru că reprezentanții consumatorilor uh, și alți actori interesați au considerat că este un uh, proces costisitor și uh, lumea nu prea folosi acest sistem um, de drept comun european. Așa că acest element trebuie să fie luat în discuție. să spun că guvernul britanic a spus un lucru pe care poate nu spune suficient de des, și anume că poate e mai multă nevoie de o armonizare a legii interne, sistemului intern de drept în acest domeniu, decât adoptarea unui sistem care nu va fi folosit deloc. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Vă rog să vă spuneți numele și să spuneți din ce uh, țară veniți și ce parlament uh, reprezentați, pentru că nu văd de aici uh, numele dumneavoastră. I can't see anybody. Nu văd pe nimeni care sugita cuvântul. Am fost cu toții uluiți de aceste contribuții, de prezentări. Aș dori să fac o propunere. Poate am putea începe cu prezentările din al doilea grup, să ascultăm deci prezentările experților din al doilea grup și apoi să avem uh, o discuție generală cu toți experții, astfel vom putea discuta deodată toate aspectele. Sunteți președintele acestei comisie. Uh, Aceste comisie este o idee excelentă Uh, aș fi uh, făcut un rezumat al discuției, dar nu avem, n-a fost o discuție, așa că vă urmez sugestia și trecem la um, următorul grup de prezentări. Uh, acum moderator va fi domn profesorul Sensburg din Bundestag pentru a modera deci această a doua parte. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa la această întâlnire. O apreciez foarte mult. Vă mulțumesc pentru faptul că ați condus uh, discuțiile din primul panel. Acum dau cuvântul uh, domnului profesor Zensburg. Vă rog. Sehr geehrter Vorsitzender, ich darf mich herzlich Domnule președinte, doresc să vă mulțumesc pentru că ați trecut atât de repede la al doilea grup de lucru. Cred că va trebui să mai așteptăm puțin uh, întrebările. Cred că nu a venit momentul să ajungem la un consens. Și acest schimb de opinii este foarte important și sper că după al, doi, după al doilea uh, grup vom avea o discuție foarte prinsă, pentru că uh, sunt convins că această a doua parte va stârni interesul vis-a-vis de funcționarea din punct de vedere juristică și vis-a-vis de punerea în aplicare a acestui sistem. Um, noi așteptăm cu nerăbdare munca uh, intensă a Comisiei și a Comisiei Jurii a Parlamentului European și sperăm că uh, în urma întâlnirii noastre de astăzi vom putea merge înainte. Felicităm Comisia pentru afaceri juridice pentru acest dialog uh, intens pe care îl are cu parlamentele naționale. Primul care are cuvântul este domnul profesor Fogenauer de la Universitatea Oxford și vă dau acum cuvântul. Mr. Chairman, Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc și eu mult pentru invitație. Voi uh, vorbi uh, despre uh, procesul de redactare a propunerii privind dreptul comun european, deci varianta de text în discuție. În cele 10 minute pe care le am la dispoziție, nu pot decât uh, să prezint un rezumat fără a da prea multe uh, exemple, dar în nota pe care am trimis-o sunt multe exemple. Voi încerca și să nu respet, repet ceea ce a spus deja Sir John. În introducere, aș spune, știm cu toții că dreptul comun european este un instrument opțional și, um, bineînțeles, punctul de plecare este diferit de, uh, decât uh, legea contractelor naționale uh, și trebuie să asigure, un, să implice un opt-in al părților. Când iau această decizie, părțile vor fi uh, influențate de calitatea textului. Acesta va fi un factor esențial uh, Um, va atrage utilizatorii sau um, um, îi va face să renunțe la astfel de posibilitate. De aceea, textul trebuie să fie mult mai bun decât modelele existente pentru ca um, persoanele să fie atrase să participe, să accepte, să um, stipuleze acest um, text tocmai pentru că alte sisteme de drept nu sunt suficient de ușor abordabile de utilizatori. Uh, deci, pentru ca utilizatorii să nu rămână la sistemul pe care îl cunosc deja, cel nou trebuie să fie cu adevărat mult mai bun. Și dacă pare prea ciudat utilizatorilor, prea necunoscut, prea străin, uh, utilizatorii nu vor fi, nu se vor simți deloc atrași de acest instrument. Um, Comisia și cei care au făcut propunerea de cadru de referință au vorbit de multe ori de faptul că instrumentul trebuie să fie ușor de utilizat, user-friendly. Adică acest lucru înseamnă, din ce ne-a spus Comisia, că trebuie să fie redactat într-un uh, limbaj simplu și clar, ușor de înțeles uh, de antreprenori și de consumatori, fără intervenția unui jurist. Mă voi concentra pe um, principalele dezavantaje ale um, textului. Nu are loc să laud eu aici uh, ce s-a făcut, ci trebuie să ofer critici constructive. Mă bazez uh, pe ideea că uh, instrumentul este construit pe o bază sănătoasă. Nu sunt neapărat de acord, dar pot să accept această uh, presupunere, respect activitatea celor care au făcut această propunere de text, dar totuși cred că există uh, multe puncte care pot fi mult îmbunătățite. Mă voi uh, împărți observațiile între lucruri bune, lucruri proaste și lucruri și mai proaste. Ehm, cred că un principal avantaj al acestei propuneri este faptul că eh, limbajul este unul, în general, accesibil. Este, un nivel, este suficient de, de detaliat, nu este nici prea general, prea abstract și nici nu se intră prea mult în detalii. Uh, deci este un compromis destul de bun între stilurile, stilurile tradiționale de formulare din sistemele noastre de drept. Deci un compromis bun între sistemul de tip britanic și cel european. Uh, un alt aspect pozitiv este că este multă uh, posibilitate, există multă flexibilitate, există posibilitatea de a interpreta textul și de a adapta uh, unor scenarii care putea apărea în viitor. Acum, uh, neajunsurile. Cred că există anumite probleme structurale care se datorează unor decizii politice legătură cu tehnica uh, de redactare a instrumentului, mai ales uh, se folosesc de multe ori termeni uh, ambigui, vagi. De exemplu, se vorbește despre termenul rezonabil sau um, se cere în articolul 3 părților să coopereze pe cât e posibil. Ce înseamnă acest lucru? Rezultatul va fi că părțile, cel puțin inițial, înainte de a avea o jurisprudență uh, care să fie mm, uh, pentru judecătorii de la Napoli, dar și de la, de la Napoli, dar și de la Turcu, uh, practic părțile nu vor ști care este situația lor exactă. De, uh, problema este că dacă se dorește flexibilitate, este clar că nu se poate oferi în același timp și foarte multă certitudine juridică. în acest uh, sistem multinațional și multilingv, uh, problema este complicată, mult mai complicată decât într-un sistem național de drept. Nesiguranța va fi încă un element uh, care va împiedica părțile să aleagă acest sistem și care va duce la litigii în loc de a duce la ceea ce doamna Wallis uh, a numit o precondiție pentru a evita litigii. Și acest uh, limbaj vag nu ajută pentru a uh, încuraja uh, oamenii uh, care sunt obișnuiți cu jurisprudența de statelor uh, membre. Uh, Uh, o altă problemă este folosirea terminologiei juridice, legale. Uh, obiectivul comisiei este uh, ca instrumentul să fie înțeles de toată lumea fără ajutor din partea juriștilor. Acesta este un obiectiv dorit de toată lumea. Am dorit să putem să trăim fără avocați, fără juriști, dar Mă tem că IMM-urile um, din statele membre uh, vor, se vor descurca singure. Cred că este inevitabil să se um, facă apel la juriști. Nu se poate evita Um, terminologie juridică care, la prima vedere, pare de înțeles uh, pentru utilizatori. Uh, ideea este să folosească o terminologie neutră, um, dar problema este că în uh, Regatul Unit uh, un cuvânt poate să aibă o anumită conotație avocatului uh, britanic și același termen poate să aibă altă conotație pentru un avocat din Germania. Deci va fi foarte greu să se folosească să, um, o um, terminologie care să fie de interes pentru toată lumea fără să aibă conotații diferite. Există de asemenea multe exemple uh, de formulare pur și simplu proastă pentru că textul a fost formulat uh, în grabă. Există redundanțe, inconsecvențe între diferitele prevederi, diferitele părți ale instrumentului și între diferitele versiuni lingvistice. Nivelul de complexitate este foarte ridicat și uh, acest lucru nu ajută pentru ca oamenii să înțeleagă mai ușor textul care ar fi sugestiile mele? Este pe cât posibil uh, lucrurile negative să fie îmbunătățite, pe cât posibil să folosească termeni mai preciși și o terminologie juridică cu un obiectiv clar. Sau vă adresați avocaților, sau vă adresați oamenii de a, oamenilor de afaceri, dar acest lucru trebuie să fie clar și apoi trebuie să existe anumită consecvență. Uh, Astfel, e nevoie de o schimbare în politica de formulare adoptată. Este mai ușor uh, să se scape de problemele cele mai mari. Trebuie evocate redundanțele, inconsecvențele și așa mai departe, trebuie um, verificate traducerile, dar tot pentru toate acestea e nevoie de timp. S-a spus uh, deja astăzi, dacă dorim să eliminăm complexitatea, cel mai greu este uh, să adăugăm un nivel de complexitate uh, cu un comentariu legal. Există deja astfel de comentarii um, uh, în cazul uh, contractelor internaționale, oferă protecție suplimentară, dar uh, din păcate duc și la alte uh, dispute, alte litigii. Ideal este ca textul să fie cât mai clar și cât mai concis, fără astfel de comentarii. Deci, în încheiere, eu cred că în acest uh, moment este foarte important ca mai întâi să se ia deciziile la nivel politic și apoi uh, să se um, reformuleze propunerea și pentru a face acest lucru, știu că politicienilor nu le place când le spunem acest lucru, e nevoie de timp, e, timp, e nevoie de timp uh, pentru a formula așa cum trebuie acest uh, instrument care este prea important uh, pentru a fi de calitate proastă. Mulțumesc, domnule președinte. Zegata, profesor Professor Domnule profesor Fogenauer, ați uh, reflectat Uh, parțial și uh, îngrijorările importante pentru parlamentele naționale. Și noi ne-am uh, referit la această întrebare dacă este necesar să avem un asemenea instrument pentru atingerea obiectivelor pe care le avem cu toții Următoarea vorbitoare este Hana Melin de la o firmă foarte cunoscută tuturor, eBay, care este, are un succes foarte mare pe piață. Și eu mă întreb dacă este să privim lucrurile din perspectiva mediului de afaceri. Doamna Melin, aveți nevoie de acest al 28-lea regim pentru a, fi, pentru a avea și mai mult succes sau această impresie este greșită? Poate Uh, nu, sunt, nu aveți un succes atât de mare și acest al 28-lea regim reprezintă un colac de salvare pentru dumneavoastră. Deci, sper să vedem care, să ne spuneți care este perspectiva societății dumneavoastră care a avut succes până acum în absența acestui al 28-lea regim. Thank you. Um... Mulțumesc. De fapt, nu vreau să vorbesc atât de mult din perspectiva eBay, ci um, pentru că mai mult IMM-urile folosesc eBay ca piață, una din piețele unde își uh, desfășoară operațiunile. Aș vrea să se considere că vorbesc din perspectiva unei entități care permite comerțul, care facilitează comerțul, fie că e vorba de comerț electronic sau de comerț tradițional, fiindcă toate acestea sunt uh, Uh, legate, pentru că în curând, peste câțiva ani, vom mai vorbi probabil despre comerț electronic, și numai despre comerț în general. Ați vorbit despre creșterea noastră. Niciodată, într-adevăr, nu a fost atât de ușor să vinzi și să cumperi transfrontalier. Vânzările uh, intra-UE au crescut cu 126% în perioada 2004-2010 pe eBay. Și asta e mult mai mult decât a crescut uh, Uh, comerțul real. 96 până la 98% din uh, vânzătorii din Franța, Germania, de exemplu, uh, exportă pe eBay. În medie, fac vânzări în mai mult de 5 state din Uniunea Europeană. Deci, care este explicația? E vorba de tehnologii și de internet care reduce costurile pentru consumatori și pentru comercianți smartphone-urile, telefoanele inteligente, facilitează comunicarea, sporesc transparența informațiilor și permit părților să își uh, consolideze încrederea. Cu toate acestea, volumul tranzacțiilor transfrontaliere au rămas uh, scăzute. Conform cifrelor noastre, acestea reprezintă sub 20%. În cifrele comisiei se arată o creștere foarte modestă a cumpărăturilor transfrontaliere. În 2009, 8,2 până la 8,8% în 2010 și 9,6% în 2011. De ce? Pentru că niciodată nu a fost mai ușor să te conectezi transfrontalier. Chestiunile, chestiunile administrative și juridice asociate tranzacțiilor online nu au fost niciodată atât de vizibile ca acum și asta din aceleași motive. TVA-ul, livrarea, obligațiile juridice diferite. Atunci când vorbești cu vânzătorii care utilizează platforma eBay, aceștia ne spun că o legislație unică europeană a vânzărilor le-ar simplifica viața. Eu nu vreau să pretind că uh, legislația comună europeană a vânzărilor ar fi un glonț de argint, o soluție magică. Diana Wallace a vorbit despre un pachet. Comisia se referă la măsuri însoțitoare. După părerea mea, CSL este o platformă juridică pentru dezvoltarea de acel gen de soluții practice care ar face piața internă una fără uh, asperități pentru consumatori și întreprinderi. Termenii, termenii și condițiile standard au fost menționați, însă eu cred că de fapt se merge și mai departe. Ar fi nevoie de modele pentru prezentarea informațiilor pe internet, pe uh, dispozitivele mobile, tutoriale, aplicații pentru mobile. Cred că aplicația uh, uh, Uniunii Europene privind drepturile pasagerilor e un exemplu foarte bun în acest sens. Deci trebuie să ne asigurăm că CSL devine un instrument inovator, o soluție practică, o platformă practică. Cred că trebuie să ne gândim la prevederi legale flexibile, bazate pe randament, cuplate cu soluții practice și cu aplicații dezvoltate în, co- în cooperare cu sectorul public și privat. Deci cooperare între dumneavoastră, decidenți politici și legiuitori și întreprinderi și experți în tehnologie, experți în web. Aș vrea să menționez patru domenii care mi se par mie importante și cred că trebuie să li se acorde atenție când se revizuiește CSL. În primul rând, CSL ar putea să permită explicit uh, comerciantului să-și ofere serviciile în toate limbile ca să nu se mai uh, navigheze prin legislații naționale aplicabile în diverse limbi. Cred că ar trebui să fie posibilă tranzacționarea în diverse limbi pentru că astfel să crea tendințe de comportament ale consumatorilor. Uh, Ehm, tabloul de bord al șaptelea al Comisiei eh, va fi publicat mai devreme anul acesta și șapte din zece dintre consumatorii care au mai avut experiențe de tranzacționare transfrontaliere declară că sunt disponibili să folosească altă limbă când fac tranza- tranzacții online. Cred că trebuie să ne gândim la cum anume poate CSL să susțină și să contribuie la dezvoltarea instrumentelor de traducere online, pentru că limba este până la urmă o barieră, e clar. Ar trebui ca măsurile însoțitoare să uh, decidă cum poate fi comunicată sau uh, afișată informația pentru consumator. Sunt mai multe cerințe de informații în cadrul CSL și acestea creează frecușuri. Atunci când, atunci când te decizi să dezvolți soluții uh, astăzi de tranzacționare, trebuie să te gândești întâi la uh, aparatele mobile, să îți pui întrebarea cum va arăta această pagină pe dispozitivele mobile și să simplifici la maximum. În privința plăților, CSL trebuie să fie aliniat uh, mai puțin cu directiva privind cons drepturile consumatorilor și să fie ex, uh, exprimate condițiile pe site și nu în termenii contractuali. Apoi trebuie să ne mai gândim dacă CSL reflectă schimbările din realitate, schimbarea relațiilor dintre consumatori și comercianți. Pentru că consumatorii au din ce în ce mai multă forță, din ce în ce mai multă siguranță. Vă spuneam că au smartphone-uri. Asta înseamnă că pot căuta informații oricând în mișcare, pot să uh, aleagă uh, modul de livrare sau pot să opteze pentru ridicarea produsului dintr-un magazin. Eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine și să ne asigurăm că avem cerințe echilibrate și pentru consumator în procesul de tranzacționare. De exemplu, obligația de a-l informa pe vânzător dacă produsul nu va fi ridicat conform acordului, apoi obligația de a examina produsul și de a-l înștiința pe vânzător într-o perioadă dată de timp dacă produsul nu corespunde cu cel comandat, Acestea sunt uh, domeniile pe care le menționam. Limba, modul de plată, experiența utilizatorului și a consumatorului. Doctorul Staudenmayer s-a referit la soluționarea litigiilor. Este importantă pentru că este într-adevăr o preocupare pentru vânzători. Ei trebuie să știe dacă riscă să fie aduși în fața unui tribunal străin. Așadar, este pozitiv ca CSL să fie corelat cu o platformă internațională uh, de soluționare a litigilor. Aș vrea să închei cu un citat a, al ministrei suedeze a comerțului de la o conferință de la Stockholm. Se vorbea despre politici pentru noul comerț și doamna ministru a spus noi, decidenții politici, trebuie să profităm de noua tehnologie și să creăm cadre care oferă șanse Și cred că exact asta facem prin intermediul CSL. Aceasta este perspectiva unui intermediar de comerț. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Melin. V-ați referit la reglementările care țin seama de protecția consumatorilor, la condițiile de livrare din uh, perspectiva consumatorilor, utilizatorului care are un cadru la dispoziție în care se poate implica în tranzacții online, um, unde nu trebuie să se gândească la acest cadru prea mult, ci să se concentreze asupra produsului. Pentru că, până la urmă, schimburile comerciale sunt cele mai importante. Acum îl întreb următorul vorbitor pe Francesco Sciaudone dacă uh, Uh, dreptul comun european în materie de vânzări asigură această, duce la această siguranță juridică pentru consumator, se creează claritatea necesară din acest punct de vedere, ne asigurăm că consumatorul se concentrează mai mult pe produse sau nu. Poate ne puteți da câteva informații în acest punct de vedere. Domnule președinte, Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Din uh, intervențiile anterioare i-a devenit foarte clar că această temă este una complicată și uh, greutatea intervine în momentul în care trebuie să iei decizia legată de ce sistem legal trebuie aplicat într-un caz specific. Pentru că, așa cum se întâmplă întotdeauna, și prezentarea se va concentra asupra acestui punct. Dreptul comun european în materie de vânzări este un instrument opțional care reglementează atât tranzacțiile business to consumers cât și business to business. Însă prima problemă cu care ne confruntăm dacă este să uh, analizăm acest sistem este dacă nu cumva el se suprapune cu uh, prevederi legislative deja existente. Deci, din punctul de vedere al tranzacțiilor între uh, mediul de afaceri și consumatori, există o suprapunere cu, dire- cu directiva uh, 93 și din punctul de vedere al tranzacțiilor între societăți comerciale și alte societăți comerciale, există o suprapunere cu Convenția de la Viena. Acesta este prima problemă cu care se confruntă un avocat. Pentru că trebuie să clarificăm care sunt regulile aplicabile unui caz specific. Acest lucru înseamnă că, în uh, primul rând, Uh, în primul rând, doresc să salut uh, munca depusă de Comisia Europeană și de Parlamentul European pentru a reduce atât cât a fost posibil aceste zone gri care uh, există în continuare în cadrul legal relevant pentru această propunere. Dacă este să analizăm suprapunerile în domeniul tranzacțiilor între societăți și consumatori, Uh, dreptul comun european în materie de vânzări și directiva 2011 au, au o, o arie de aplicare similară. Este vorba de aceste tranzacții între, între tranzacții transfrontaliere în, în ultimul caz și orice tranzacții între cele două părți în primul caz. Majoritatea contractelor acoperite de nou sistem sunt acoperite deja de vechea directivă și un contract acoperit de noul sistem reprezintă o parte mai mică decât contractele acoperite de directivă, pentru că este vorba aici de aspectul transfrontalier. Deci, sistemul propus are anumite prevederi comune cu directiva de exemplu, necesitatea de a informa, dreptul de a te retrage de la uh, contractele închise la, uh, încheiate la distanță și furnizarea, prevederile legate la furnizarea produsului. În toate aceste domenii este important ca activitatea de uh, formulare să se concentreze mai mult pentru a clarifica cadrul legal un lucru necesar nu doar pentru consumatori, dar și pentru întreprinderi. O altă suprapunere poate fi analizată dacă este să vedem care sunt elementele comune între dreptul comun european în materie de vânzări și Convenția de la Viena. Contractele transfrontaliere sunt uh, reglementate de contractele pentru vânzarea internațională de, bun, de, de bunuri. Ambele sunt sisteme uh, opționale, deci părțile sunt uh, libere în momentul în care aleg uh, sistemul care urmează să fie aplicat. rata de a nu uh, pune în aplicare acest sistem internațional este în general una foarte ridicată. Însă este foarte greu să avem o, o cifră sau să vedem care sunt tendințele datorită mai multor factori. Acest sistem internațional reglementează contracte comerciale și mai mult de 90% Uh, conțin o clauză de arbitrație, de, arbitra, de arbitra și nu cunoaștem uh, decât puține dintre aceste uh, clauze. De ce motivele, de ce acest sistem va, va avea succes? Poate ar fi bine să, ne, să analizăm aceste cauze înainte de a introduce acest, de acest sistem. Dacă vom înțelege de ce nu se alege sistemul internațional, poate ne va ajuta să înțelegem de ce nu va fi ales eventual uh, dreptul comun european în materie de vânzări. Dar de ce să nu alegem acest, acest uh, sistem sau de ce să fie ales acest sistem? Multe din uh, motivele de, folosite de aceste întreprinderi de a nu folosi sistemul internațional este, se leagă de faptul că acest sistem nu este cunoscut și uh, sunt de asemenea motive materiale. Una din uh, deficiențele acestui sistem internațional este că nu acoperă întregul ciclu de viață al unui contract. De exemplu, uh, Uh, nu există reguli legate despre onestitatea și validitatea termenilor standard și consecințele sunt fragmentare. Deci o parte a contractului care nu este acoperită de prevederi internaționale sunt acoperite de sistemul uh, na- național. Deci există din nou această problemă de a identifica dreptul aplicabil. Dacă există fragmentare, situația este tot mai complexă, un lucru care nu este nici în uh, beneficiul uh, consumatorilor, nici a întreprinderilor și nici a, a avocaților, pentru că există întotdeauna un risc. Care este până la urmă lecția pe care trebuie să o învățăm? Dacă există un grad mai mic de fragmentare, un grad mai mic de, co- de complexitate, atunci lumea va, părțile contractante nu vor alege mai puțin să nu se aplice sistemul necunoscut. Deci un sistem opțional pentru a fi, pentru a avea succes, trebuie să fie înțeles cât mai ușor, după cum s-a spus deja. Din uh, punct de vedere practic, impactul asupra contractelor standard poate fi uh, prezentat după cum urmează. Foarte multe întreprinderi au investit în crearea unor forme standard de contracte pe care le folosesc în tranzacții și deseori aceste contracte exclud aplicarea Convenției de la Viena, acestui sistem internațional de vânzări de bunuri. Și probabil este posibil ca și dreptul comun european în materie de vânzări să fie exclus. Obiectivul ultimului sistem este de a fi un uh, instrument uh, opțional și poate uh, întreprinderile nu vor dori să uh, ia în, uh, să consideră acest sistem pentru a nu pentru a nu fi nevoite să plătească mai mulți uh, consumatori. Din punctul de vedere a, acum din punctul de vedere al protejării consumatorilor. Majoritatea regulilor tind să uh, refacă echilibrul între părțile mai slabe și părțile mai puternice într-un contract. Alegerea pe care o avem în fața noastră este de a avea o procedură mai simplă, nu în urma la care să ajungem, nu, nu în urma acestei propuneri legislative. Întrebarea este dacă într-adevăr avem nevoie de acest uh, sistem și, din acest punct de vedere, consider că două scenarii sunt uh, posibilă uh, posibile, un contract între o întreprindere mare și un IMM și un contract între două IMM-uri. Și dacă este să analizăm aceste două scenarii posibile, putem uh, vedea că dacă există o tranzacție între o întreprindere de mari dimensiuni și o întreprindere mică și mijlocie, există un dezechilibru și uh, anumite reguli ar fi foarte utile. Însă se pune întrebarea dacă o întreprindere de dimensiuni mai mari va accepta un sistem legal care va favoriza o întreprindere mică și mijlocie. Există și un alt scenariu. Două, în, când sunt implicate două IMM-uri, nu putem discuta despre o parte mai slabă, pentru că nu putem pleca de la premisa că există un dezechilibru. Și într-un asemenea scenariu dacă um, într-un asemenea scenariu nu este nevoie de un nivel ridicat de protecție a unei părți contractante. Și pentru a concluziona prezentarea mea, propunerea se suprapune cu o directivă care încă nu a fost uh, pusă în totalitate în aplicare și ar fi foarte util dacă am vedea care a fost impactul acestei directive asupra um, legislației naționale. Din, uh, în calitate de, din punctul de vedere al tranzacțiilor între societăți, uh, o analiză mai uh, aprofundată ar putea ajuta la o mai bună formulare a acestei, acestei propuneri cred că avocații locali ar putea să consilieze mai bine întreprinderile care se implică în uh, tranzacții transfrontaliere și, până la urmă, și consumatorii ar putea să aibă beneficii. Deci este crucial ca avocații să înceapă să se pregătească cât mai repede, să cunoască cât mai repede acest uh, acest uh, sistem pentru că ei sunt cei care trebuie să consilieze consumatorii uh, despre avantajele și dezavantajele noului sistem, chiar dacă acesta va fi unul opțional. Vă mulțumesc, domnule Scheodona, pentru prezentarea dumneavoastră. Am avut uh, aproape impresia în urma prezentării dumneavoastră că dreptul comun european în materie de, vânz- de vânzări este în competiție cu Convenția de la Viena și cu anumite contracte standarde. Nu ați răspuns la uh, întrebarea dacă dreptul comun european în materie de vânzări este potrivit pentru a oferi o protecție adecvată a consumatorilor Poate la această întrebare va răspunde următorul uh, vorbitor. Este o temă foarte complexă. Poate ar trebui să ne concentrăm asupra unor uh, puncte. Nu doresc acum să dau un răspuns la această întrebare, ci dau cuvântul următorului vorbitor, domnului domnul Krieger. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba mea maternă, în germana. Prezentarea mea este influențată de, ex- de experiența mea ca uh, șef al uh, Centrului pentru Consumatori Europeni din Germania. Sarcina noastră este de a informa consumatorii uh, de avantajele și riscurile legate de piața unică europeană, să ajutăm acești consumatori să acceseze piața europeană. Ne implicăm de asemenea în momentul în care apar litigii și în primele uh, trei trimestre acestui an ne-am ocupat de 9200 de cazuri, cam 30% din acestea ne-am ocupat noi în mod direct. Lucrăm împreună cu colegii din uh, Franța, și în acest context ne-am ocupat de mai mult de jumătate în aceste cazuri. Deci mă refer la practica tranzacțiilor transfrontaliere din perspectiva consumatorilor. În primul rând putem spune că un drept comun european în materie de vânzări este potrivit pentru a înlătura uh, obstacolele uh, pentru a accede la piața unică. Cu toate acestea, avem îndoieli dacă propunerea făcută, calea Uh, propusă acestui al 28-lea sistem uh, paralel, opțional, într-adevăr asigură accesul la piața uh, unică pentru consumatori. Dacă acest acces este ușurat într-un mod durabil. Avem temeri întemeiate. În primul rând, în practică, Întrebarea legată de sistemul legal care trebuie să fie aplicat nu e, are o importanță secundară din uh, perspectiva obstacolelor întâlnite de consumatori în momentul în care aceștia doresc să cumpere ceva într-un alt stat. În primul rând se manifestă uh, obstacole legate de limba, obstacole legate de faptul că anumiți uh, vânzători nu doresc să livreze în anumite state și probleme legate de acceptarea diferitelor tipuri de carduri bancare. În plus, fragmentarea juridică nu reprezintă o explicație în, uh, pentru faptul că nu există atât de multe tranzacții transfrontaliere mai ales când vine vorba de vânzări la distanță, care reprezintă o mare parte a tranzacțiilor transfrontaliere, de regulă, în momentul în care un uh, uh furnizor are reclame în țara consumatorului, consumatorul este obișnuit să recurgă la sistemul legal național din propria sa țară și uh, în urma deciziei Curții Europene de Justiție din 6 septembrie, este clar că în majoritatea cazurilor consumatorul poate aduce un caz în instanță în propriul stat. În plus, importanța uh, cunoașterii consumatorilor a propriilor uh, drepturi în uh, contextul tranzacțiilor transfrontaliere are o importanță secundară pentru că oricum consumatorul este cel care plătește inițial, abia după ce plătește produsul va, va primi uh, produsul respectiv. Deci foarte importantă este încrederea în furnizor. Fără această încredere, oricum nu are loc niciun fel de tranzacție. Și până la urmă, întrebarea legată de sistemul uh, legal aplicabil intervine în momentul în care consumatorii se, adresează diferitelor rețele care apără drepturile consumatorilor, când ceva nu a funcționat bine, în momentul în care consumatorul dorește să știe cine îl poate ajuta și din acest punct de vedere noi avem îndoieli serioase vis-a-vis de ușurarea tranzacțiilor frontaliere în urma eh, punerii în aplicare acestui eh, sistem legal opțional. În plus, ne temem că existența paralelă a celor două sisteme legale va contribui ca ideea ni se pare una bună, însă dacă există aceste două sisteme, atunci probabil consumatorii se vor îndepărta de acest sistem. Experiența noastră ne arată că un al doilea sistem legal voluntar reprezintă deja prea mult și pentru un consumator care este bine informat. Cel puțin situația din Germania ne arată că cunoștințele consumatorilor vis-a-vis -vis de propriile drepturi sunt destul de reduse. Um, există, de exemplu, dificultăți între a înțelege ce um, de a înțelege conceptul de garanție, acei doi ani de garanție și dacă unui consumator îi se spune trebuie să alegi acest sistem legal sau celălalt sistem legal, nu cred că o decizie este ușor de luat și aș dori să mă refer pe scurt la comunicarea um, comisiei care a încercat să prezinte cât mai bine această propunere. În acest comunicat de presă se spune că consumatorul are opțiunea de a alege un drept european cu un, care asigură un nivel înalt de protecție, apăsând un singur uh, buton care asigură punerea în aplicare a acestui sistem. Dacă este să analizăm situația mai îndeaproape, vedem că tocmai consumatorul nu are această posibilitate de a alege între sistemul legal pe care îl cunoaște și noul sistem comunitar european, ci este vorba de uh, alegerea pe care o are uh, vânzătorul de a oferi um, de a oferi consumatorului posibilitatea de a alege între aceste sisteme sau de a nu fi de acord cu contractul care îi se oferă. Și, în plus, altfel decât se spune în comunicatul de presă a Comisiei, nu este vorba de posibilitatea de a încheia un contract european. Acest lucru ar fi posibil printr-un click. Poate așa am putea depăși această situație în care uh, atât consumatorii cât și vânzătorii sunt depășiți de situație. Nu discutăm de un contract uh, standard, care pe fond este identic cu aceleași condiții de vânzare uh, regăsită peste tot pe piața unică din Europa, ci întreprinderilor li se pune în mână un regim uh, civil de care ele trebuie să țină cont. Deci, societățile, întreprinderile, în primul rând, au nevoie de consiliere juridică pentru a înțelege acest regim. Și dacă îmi permiteți o remarcă în concluzie, e, eventual consumatorii vor accepta acest sistem uh, opțional dacă le vom spune că acesta va duce la o îmbunătățire a situației față de uh, Uh, sistemul național. Însă mă tem că acest lucru nu poate fi asigurat în toate cazurile, în toate situațiile. În unele situații se poate ajunge chiar la, uh, la dezavantaje și știți foarte bine că scandalurile sunt întotdeauna mult mai interesante decât lucrurile care funcționează bine și dacă cumva se ajunge la o dezavantajare a consumatorilor în urma uh, Um, dreptului comun european în materie de vânzări, acest lucru va avea efecte negative acestui proiect și, până la urmă, nu trebuie să uităm de libertatea de a încheia un contract și nu putem exclude faptul că consumatorii, până la urmă, um, nu vor primi bunurile în orice, în, în orice stat. Pentru că, după cum am spus, Uh, obstacolele în calea acestor tranzacții uh, frontaliere se leagă, de exemplu, de costurile de transport. Tocmai de aceea foarte mulți vânzători nu livrează uh, bunuri în afara propriului stat. Poate această propunere stârnește așteptări foarte mari care, din păcate, nu vor fi um, îndeplinite. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Krieger. Dumneavoastră v-ați referit la unele puncte care au fost discutate în ultimele săptămâni atât în Parlamentul European cât și în Parlamentele Naționale. Și dacă este să adaug și declarația doamnei uh, Melin, impresia mea ar fi până în acest moment că există câteva puncte care trebuie soluționate, dar există pe de altă parte și o necesitate uh, în uh, domeniul uh, online, însă doamna, uh, și doamna Melin însă este un expert în acest domeniu și poate în acest domeniu putem găsi o direcție comună și o aștept cu nerăbdare să văd în ce um, direcție va merge discuția noastră. Poate vom reuși să creăm o legătură între primul grup de lucru și al doilea grup de lucru și prima declarație sau întrebare, nu știu dacă este despre ce este vorba, domnul Peter Cintarski are cuvântul din uh, uh Polonia. Vă rog. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Domnule președinte, domnilor și domnilor, am ascultat uh, cu mare atenție această discuție interesantă și eu sunt uh, președintele Comisiei din Senatul uh, polonez. Timp de 20 de ani am fost avocat și problemele practice sunt foarte importante pentru mine. Am hotărât să intervin în această discuție pentru că Um, concre- consider că această discuție a fost uh, una influențată de atitudinile sceptice. Doresc să subliniez faptul că Polonia sprijină adoptarea acestui instrument a uh, unui drept comun european în materie de vânzări, care să aibă prevederi comune în uh, dreptul uh, vânzărilor în toate statele membre. Cred că avem nevoie de un uh, regulament din acest punct de vedere. Sprijinim de asemenea faptul că acest instrument să fie unul opțional. Părțile trebuie să-l poată alege. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui punct. Amintit de domnul profesor Simeonides, reprezentantul uh, președinției cipriote, care a spus că nu este vorba de, de un lucru pe care îl putem uh, crea uh, pe loc ci este un sistem la care trebuie să ne gândim că va funcționa în uh, peste 10 ani, deci într-o perspectivă mai lungă din punct de vedere al timpului. Este foarte bine că ne gândim și discutăm despre punctele care trebuie rezolvate din punct de vedere practic. Eu aș propune să acceptăm propunerea domnului profesor Staudenmayer care s-a referit la uh, comentarii la textul legislativ. Am ascultat și cele spuse de domnul Fogenauer, care a mintit dilema eternă cui îi se adresează uh, acest regulament, uh, juriștii sau persoanele private, uh, consumatorii și întreprinderile. acest comentariu unește, unifică cele două uh, opțiuni. Însă, el trebuie să se bazeze pe o experiență în urma uh, scurgerii mai multor ani. Pe, trebuie să se bazeze pe o jurisprudență. Doar așa uh, un asemenea comentariu va fi important. Vă mulțumesc. Pe lângă dec- declarația foarte hotărâtă, eu am înțeles din uh, cele spuse de dumneavoastră și o întrebare adresată uh, domnului profesor Simeonides. Și dumnealui va avea ocazia să răspundă acestei întrebări. Acum, Antana Laval din uh, Senatul Spaniol are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mulțumesc uh, experților prezenți astăzi uh, care au uh, făcut prezentări exhaustive pentru că de mai multe luni de zile au realizat aceste studii privind dreptul comun european în materie de vânzări. Sunt președintele Comisiei pentru Justiție din Senatul Spaniei și consider că această reglementare unui drept comun european în materie de vânzări poate să funcționeze bine pentru a apăra, a încerca să, a, să apropie sistemele de drept ale țărilor Uniunii Europene. Există patru libertăți. Libera circulație a persoanelor, bunurilor, uh, serviciilor și capitalurilor. Și suntem convinși că este important să se facă un pas înainte tocmai pentru a încuraja acest principiu al liberei circulației a bunurilor. Acesta este un principiu fundamental pentru um, uh, a ajunge la un drept um, al contractelor mai armonizat. Unii cred că trebuie să spunem încă de pe acum că acest instrument este facultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru utilizatorii care doresc să folosească acest instrument. Dar administrațiile publice, statele, deci statul, prin intermediul unei colectivități locale sau unei instituții uh, ar putea sau nu folosi în mod facultativ acest instrument, pentru că statul participă din ce în ce mai mult la contracte, contracte administrative, dar nu numai contracte administrative, ci și contracte de drept civil. În al doilea rând, eu sunt magistrat de profesie și poate că este o chestiune profesională, dar mă întreb – legislația în uh, legătură cu uh, urmărirea uh, judiciară, pentru că e vorba de un instrument facultativ. Competența, chestiunea competenței tribunalului competent uh, este de decizia părților. Deci părțile trebuie să hotărască care este forul uh, competent în caz de litigiu, dar dacă nu se desemnează un astfel de for, care este forul competent? Ce tribunal va fi competent uh, sau de, determinat de lege pentru a judeca acest litigiu? Cred că asta depinde de normele dreptului internațional privat, dar instrumentul prevede măsuri specifice în legătură cu acest aspect. Iată care sunt întrebările mele. Herzlichen Dank! Vă mulțumesc! Vom avea, vom transmite aceste întrebări experților, una după cealaltă, mai ales din punctul de vedere al instanțelor comp- competente. Leon Gloden din Luxemburg care acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, uh, deputat uh, primar și uh, sunt avocat în Luxemburg și uh, fac parte din Parlamentul uh, din Luxemburg. Situația din Luxemburg este următoarea. 52% din uh, comenzile pe internet din Luxemburg uh, față de furnizori străini nu se realizează pentru că furnizorii nu doresc să respecte dreptul uh, din Luxemburg în ceea ce privește drepturile consumatorilor. La nivel european, cred că acest procent ajunge la 60%. Avem multe IMM-uri care funcționează în regiunea Luxemburgului. Avem 150 de mii de lucrători transfrontalieri care ne traversează frontierele pentru a lucra în Luxemburg din Franța, din Belgia sau din Germania. Deci uh, Parlamentul uh, din Luxemburg sprijină foarte ferm această propunere analizăm diferitele capitole din uh, proiectul de regulament în uh, subcomisia competentă. Bineînțeles, uh, e nevoie de reformulare a unor prevederi. Poate proiectul se concentrează prea mult asupra protecției consumatorilor. S-a spus deja de mai multe ori azi aici faptul că Există deja, um, avem deja un sistem de drept care îi protejează foarte bine pe consumatori la nivel european, dar și la nivelul statelor membre. Poate ar trebui să găsim un echilibru mai bun între interesele consumatorilor uh, și uh, cele ale um, furnizorilor, ale vânzătorilor dar până la urmă eu cred că Uniunea Europeană are multe de câștigat de pe urma acestui regulament privind dreptul european comun în materie de vânzări, mai ales în această perioadă de criză. Cred că acesta este și un argument de competitivitate. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank. Ich habe jetzt Vă mulțumesc. Urmează acum uh, Lord Bonus apoi colegul nostru Lene, care va fi urmat de domnul profesor Simeonides pentru a răspunde la întrebarea care i-a fost adresată și poate um, domnul profesor Schulte-Nölke um, pentru a clarifica situația entităților de stat Va urma apoi o altă rundă de întrebări, colegul Neranțis și colegul Sedafeld. Domnul Staudenmayer va urma din partea com comisiei și cine dorește să intervină ne poate spune acest lucru. Și acum dau cuvântul Lordului Bones. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun două întrebări domnului profesor Statenmaier în, din punctul de vedere al comisiei. În această masă am uh, ascultat rezerve din partea experților um, legătură cu mai multe aspecte, mai ales legătură cu consumatorii, care sunt elemente cheie dacă dorim să atingem obiectivul um, potențierii uh, comerțului transfrontalier. Dacă nu sunt siguri uh, um, că vor uh, fi avantajați, nu am rezolvat nimic. Mm, obiectivul este, bineînțeles, al unei bunăvoințe universale, dar dacă proiectul continuă în formulele actuală, cred că se pierde uh, orice valoare adăugată. Așa că aș întreba Comisia va folosi rezultatele discuției de astăzi pentru a vedea dacă nu e oportună o reformulare um, pentru a ajunge la o propunere mai specifică. Și apoi ar fi interesant să aflăm care sunt observațiile comisiei în legătură cu domeniul juridic problema abordată de mai, mulți, eh, mai multe persoane și înainte acestei întâlniri și astăzi aici. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Vă mulțumesc! Următorul are cuvântul Heinz uh, Lene. Vă mulțumesc, doamna președinte. După toate aceste vorbitori, aș dori să vă spun care este perspectiva Uh, uneia din uh, celor doi coraportori din Parlamentul European. Colegul meu, Berlinghe, din, își cere scuze, dar trebuie să participe la un eveniment din Roma. Și eu aș dori să mă refer la câteva puncte care au avut un rol important și în această discuție de astăzi. Temeiul juridic. Recunosc că am discutat acest uh, punct pe larg. Am discutat acest punct pe larg și în cadrul Comisiei juri din Parlamentul European și probabil vom discuta și mai mult. Însă punctul de pornire este între timp că toate cele trei servicii juridice ale Comisiei, Parlamentului și Consiliului au ajuns la uh, concluzia uh, conform căreia temeiul juridic corect este articolul 114. Uh, um, Articolul 352 presupune principiul uh, subsidiarității doar în momentul în care nu poate fi aplicat uh, articolul 114. Deci, din acest punct de vedere, nu este foarte probabil ca legiuitorii uh, europeni să iau, să iau altă decizie care să ignore avizul uh, celor trei servicii juridice. Din punctul de vedere al subsidiarității, permiteți-mi și aici două remarci. Avem în fața noastră o propunere care este uh, cel mai puțin invaziv în competențele naționale. Nu este vorba de armonizarea sistemelor uh, juridice naționale existente, ci pune la dispoziție pentru uh, relațiile transfrontaliere un sistem juridic alternativ. Cred că este un uh, uh, instrument, după cum am spus, ce, puțin invaziv vis-a-vis -vis de competențele naționale. Și în plus, motivul principal pentru care uh, avem un temei juridic care uh, ține seama în mod, în, uh, în mod primordial de, uh, de interesele consumatorilor, se regăsește în regulamentul Roma 1. Deci competența uh, statelor uh, naționale în momentul în care vine vorba de stabilirea sistemului legal este o consecință a dreptului european. Deci, în acest context, apelăm la principiul subsidiarității. Nu mi se pare un argument uh, foarte întemeiat. Al doilea punct. S-a amintit faptul, întrebarea, dacă nu cumva o armonizare completă nu ar fi o uh, o cale mai potrivită. Eu sunt de acord cu, cu această perspectivă. Ar fi bine să avem o armonizare completă. Aceasta ar fi cea mai bună uh, opțiune atât pentru consumatori cât și pentru uh, sectorul economic. Toată, sectorul economic, ne, sectorul economic a cerut întotdeauna, întotdeauna această armonizare completă, însă din punct de vedere politic, o armonizare completă nu poate fi pusă în aplicare. Și să nu uităm ce s-a întâmplat cu uh, directiva referitoare la protecția consumatorilor. Aceasta a fost uh, propusă uh, pentru o armonizare completă și atât în Parlamentul European cât și în Consiliu această propunere a ieșuat, nu a, nu a fost pusă în aplicare pentru că a fost foarte clar că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, nu s-ar fi asigurat cel mai înalt standard de protecție a consumatorilor, ci s-ar fi ajuns, ar fi trebuit să găsim un compromis care în cazuri specifice care uh, în cazuri specifice ar fi dus la o înrăutățire a protecției consumatorilor în comparație cu situația actuală și nimeni nu a dorit să-și asume răspunderea pentru acest lucru, nici uh, guvernele naționale, nici uh, europarlamentarii. Și dacă principiul armonizării uh, complete a eșuat, trebuie să ne gândim până la urmă la o alternativă. Și ideea de a găsi această alternativă nu poate ocoli acest uh, sistem legal opțional. Deci, pentru tranzacțiile transfrontaliere se creează o posibilitate pentru ca părțile contractuale să aleagă un alt sistem legal în locul uh, acestei situații, un sistem alternativ, în locul uh, situației foarte fragmentate. Cred că este singura opțiune pe care o avem la dispoziție pentru că cealaltă posibilitate a urmanizării complete a, a eșuat. Sunt de acord că problema lingvistică, problema culturală sau cine știe ce alte probleme, problema fiscală, toate sunt probleme importante uh, de care nu trebuie să uităm. Însă faptul că există și alte probleme nu împiedică pe nimeni să rezolve o problemă care a fost identificată. Și cred că într-adevăr este o problemă că um, tranzacțiile frontaliere nu pot fi acoperite de un singur sistem unitar din punctul, meu, din punctul de vedere al consumatorilor și eu sunt un consumator. Acest motiv a fost foarte important. Eu nu am știut care sunt uh, căile mele de atac dacă am, dacă, dacă am cumpărat un, uh, o mobilă din uh, Düsseldorf sau uh, dintr-un sat de peste graniță din, uh, din Olanda. Nu am cumpărat mobila din Olanda, chiar dacă era mai ieftină, pentru că nu am cunoscut condițiile uh, aplicabile în Olanda. Deci, din punctul de vedere al consumatorilor, acest lucru reprezintă un obstacol. Pentru un, poate că nu sunt consumatorul, uh, consumatorul tipic, dar cred că există și alții care se confruntă cu această problemă. Um, colegul din Luxemburg s-a referit la problema fur, uh, uh, vânzătorilor. Știm foarte clar că unii, unii uh, furnizori nu doresc să vândă anumite produse, să le livreze consumatorilor care vin, provin din state de, cu dimensiuni mai mici. Și studiile comisiei a arătat foarte clar că un motiv este că un vânzător nu dorește să aibă um, să, să se confrunte cu diferitele sisteme juridice din Uniunea Europeană. Până la urmă, furnizorii se concentrează pe uh, piețele de dimensiuni mai mari. Din punctul de vedere al necesității, din, din cele cunoscute de mine, cred că necesitatea este una uh, imensă și, de exemplu, dacă uh, doresc să cumpăr un obiect de mari dimensiuni, de o uh, dimensiune mai mare, în urma unei tranzacții transfrontaliere. Atunci este clar că voi angaja și un avocat care va găsi uh, structura contractului adecvată care să țină seama de necesitățile mele. Însă dacă sunt un consumator uh, de mici dimensiuni, să spun așa, care dorește să cumpere un produs de, care, cu o valoare de 100-200 de ore în urma ai tranzacții transfrontaliere. De exemplu, un frigider. Eu stau în uh, orașul meu natal, în Düsseldorf, intru pe internet, găsesc un furnizor din Irlanda care oferă spre vânzare un un uh, frigider, frigider care mi este livrat de o firmă din România. Și frigiderul care are o valoare de maxim 150 de euro, um, mă întreb ce se întâmplă dacă ceva nu va funcționa, ce sistem va fi pus în aplicare. În mod normal, sistemul din Germania. Întrebarea dacă a fost încheiat un contract dacă au fost stabilite anumite deficiențe, este clarificată conform dreptului din Irlanda și aspectele legate de transport vor fi reglementate de sistemul din România. Mă adresez unui avocat, care îi spun în Germania există această, acest sistem al uh, asigurării uh, pentru consiliere juridică uh, și te poți adresa unui avocat. Și eu nu cred că avocatul respectiv va analiza Uh, sistemul legal din Germania, din Irlanda și în România și va putea să-mi dea un răspuns uh, adecvat. Nu cred că judecătorul din Düsseldorf va analiza din nou sistemul german, irlandez și cel uh, românesc pentru a ajunge la o decizie. Este exact ceea ce numea domnul Nălte o loterie, de fapt. Nu se poate ajunge la o la un uh, sistem, ci este pur și simplu este lăsat în, uh, în, în voia sorții uh, o hotărâre. Și până la urmă, majoritatea avocaților, judecătorilor sprijină principial acest proiect. Și s-a amintit și conceptul um, ca acest regulament să fie cât mai inteligibil să fie unul ușor de înțeles pentru, pentru toată lumea. Însă este o, un lucru care, din păcate, nu se aplică legislației naționale. Dacă este să văd ce se regăsește în codul civil uh, german, regăsim foarte multe prevederi create în urmă cu câteva sute de ani pe care nu le mai înțelege nimeni astăzi. Într-adevăr, regulamentul trebuie să fie unul inteligibil, Însă, până la urmă, nu este vorba de un regulament care va fi citit în detaliu de consumator, ci este adresat juriștilor. Și noi aici la Parlamentul European ne gândim la modificarea domeniului de aplicare. Într-adevăr, în primul rând, este, sunt afectate tranzacțiile electronice și, într-adevăr, este vorba de o nouă piață care a apărut abia în ultimii 10 ani. Și ar merita să ne gândim ca primul pas să acopere doar această nouă piață al tranzacțiilor electronice și apoi ultimul aspect, cred că măsurile însoțitoare, crearea, crearea unei baze de date, unui model de contracte sunt măsuri de care avem uh, nevoie. Un uh, model de contracte nu poate înlocui un, uh, un sistem juridic cum este această propunere. Până la urmă sunt convins că vom avea un sistem care garantează o protecție a consumatorilor de înalt nivel. Cred că până la urmă vom avea doar două sisteme, uh, între, va trebui să alegem între două sisteme, sistemul național și cel prevăzut pentru tranzacțiile uh, transfrontaliere. Desigur, situația nu va fi optimă, însă pentru majoritatea consumatorilor europeni, noul sistem va duce la o îmbunătățire uh, vizibilă. Cred că acestea sunt uh, comentariile mele din punctul de vedere al uh, raportorului Parlamentului European. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnule Lene. După această lămurire a problemelor, este puțin dificil să dau pur și simplu cuvântul mai departe, însă acestea nu au fost concluziile. Ele urmează, însă a fost foarte bine să, să primim un fel de sinteză a situației și aș dori să întreb dacă nu cumva ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra tranzacțiilor online, electronice. Poate uh, remarcile următoare vor merge în această direcție, însă acum are cuvântul domnul profesor Simeonides pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, eu cred că a fost o singură întrebare adresată mie, însă pot să vă dau mai multe răspunsuri dacă doriți, dar mai sunt și alții mult mai pregătiți decât mine și mai potriviți ca să răspundă la acele întrebări, cum este profesorul Staudenmayer. Întrebarea adresată de domnul senator din Polonia a fost una legată de uh, de timp, de calendar. De ce să mai așteptăm? De ce să nu acționăm acum? Am vorbit uh, mai devreme despre diferitele contexte și v-am rugat să aveți o gândire în perspectivă pe termen lung și să vă gândiți la beneficiile unei eventuale armonizări pe care le poate aduce acest instrument. Ar putea fi vorba de o armonizare distribuită orizontal și uh, ar fi o armonizare nu numai pentru vânzările transfrontaliere, ci și pentru vânzările interne, naționale. Aveți dreptate atunci când vorbiți despre elementul temporal în contextul de astăzi, și anume cât va dura totul. Nu vreau să sugerez că trebuie să stăm cu mâinile încrucișate și să tot amânăm luarea unei decizii. Din potrivă, trebuie să lucrăm în fiecare zi ca să ameliorăm această Uh, propunere. Dar haideți să fim realiști, este un proiect uriaș ca dimensiuni și, de asemenea, din perspectiva complexității. După ce totul va fi gata, va mai trebui să mai discutăm și la grupul de lucru uh, al Consiliului. Acolo avem 27 de state membre cu tradiții juridice asemănătoare, dar totuși diferite va trebui să analizăm foarte bine formulările. După această experiență de câteva luni la președinție, am înțeles că nu poți grăbi statele membre pentru că este contraproductiv. Experiența mea sugerează că este mai bine să ai timp să asculți toate punctele de vedere de la bun început și analiza, până la urmă, după o analiză finală, e mai bine să acționezi bine decât să acționezi repede. Piața poate să mai aștepte puțin și deci în cele mai bune Uh, condiții, dacă toată lumea ar fi de acord și noi încă nu suntem cu toții de acord, am auzit aici câteva voci sceptice, să știți că în alte foruri aud mult mai multe voci sceptice, Însă, chiar și atunci când vom fi de acord cu toții, dată fiind lungimea și complexitatea acestui proiect, va mai dura timp de 3-4 președinții ale Consiliului ca să fie gata totul. Poate că vom folosi această perioadă ca să uh, rezolvăm toate micile probleme menționate, toate imperfecțiunile. Eu cred în orice caz că trebuie să acționăm cu toții împreună, Consiliul, Parlamentul și Comisia. Mai avem cale lungă, eu sunt însă optimist și vreau să am o gândire în perspectivă, pe termen lung și vreau să nu uităm toate beneficiile ce pot deriva din acest proiect până la urmă. Asta a fost singura întrebare care mi-a fost adresată. Dacă vreți să mai spun ceva, sigur, cu plăcere, dar cred că sunt alții mult mai calificați, experții de aici, domnul profesor Staudenmayer, care este expertul cel mai mare în subiect. Vă mulțumesc, așa vom proceda. Pentru a răspunde uh, la două întrebări, uh, dau cuvântul experților. Cred că voi da acum cuvântul domnului Schultenolke. Poate profita și statul de aceste uh, contracte și a doua întrebare se referea la uh, dreptul uh, legat de procese. Prima întrebare dacă statul poate profita de aceste contracte. Trebuie să fim atenți ce parte vom păstra. Vom păstra doar uh, comerțul uh, electronic și acum doresc să mă refer doar la partea clienților. Nu, din acest punct de vedere, răspunsul este foarte clar. Statul nu este o, o întreprindere, nu este nici consumator și problema este de fapt și mai gravă, pentru că acest lucru este valabil și pentru partidele politice, pentru fundații și așa mai departe, lucru care înseamnă în mod clar că în stadiul actual al propunerii, Uh, partea antreprenorială se poate, poate vinde doar uh, uh, persoanelor fizice, pentru că trebuie să fie clarificate aceste relații. Există o disfuncție din acest punct de, de vedere, este o, pre- o preluare a limitărilor unei directive și dacă dacă oricum ne limităm doar la domeniul comerțului electronic, atunci putem renunța la toate limitările consumatorilor. Mult mai complexă este uh, perspectiva din, perspectiva din punctul de vedere al uh, furnizorilor, dacă statul poate funcționa ca furnizor. Uh, Problemele încep doar dacă ne gândim la consumatori care vând altor consumatori, lucru care se întâmplă, de exemplu, pe eBay. Din punct de vedere politic, pot fi făcute foarte multe declarații. Dacă acest lucru este inclus, atunci uh, propunerea trebuie modificată. A doua întrebare um, care tribunal este, uh, este responsabil. În majoritatea cazurilor, la această întrebare poate fi răspunsă foarte, foarte ușor. În mod normal, uh, tribunalul responsabil este cel apropiat de, uh, de reședința consumatorilor. Acest lucru rezultă din regulamentul Bruxelles 1. Nu cred că este un scenariu ideal dacă dacă se ajunge cu toate litigiile în uh, fața unui, uh, unui tribunal de primă instanță. Cred că tribunalele ar fi uh, supra-solicitate și nu este opțiune bună pentru niciuna din cele două părți. Într-un caz, într-o, într-un scenariu ideal, eu îmi închipui că toate aceste litigii vor fi soluționate în cadrul unui sistem uh, online, după care să urmeze o eventuală implicare a tribunalelor. Și ultimul punct, ce tribunal este responsabil și acest lucru este valabil și pentru sistemele de soluționare litigiilor online. Uh, Um, intensifică această întrebare legată de dreptul care trebuie pus în aplicare. Este o nebunie că tribunalele locale care nu au la dispoziție uh, toate, toată informația uh, necesară să trebuiască să ia aceste de- decizii. Trebuie să ia decizii legate de standardele aplicate consumatorilor și poate până la urmă uh, drepturile consumatorilor vor fi încălcate pentru că uh, tribunalele nu pot analiza cu o grijă uh, suficientă dacă nu cumva există condiții mai avantajoase pentru consumatori. Deci sistemul nu funcționează în mod neapărat, reprezintă pur și simplu uh, situația de acum și fără modificarea responsabilității tribunalelor, o simplă um, simplificare a, a sistemului nu este suficientă. Vă mulțumesc! Pentru a doua rundă de întrebări am uh, trei uh, doritori. În primul rând, doamna Neanțis, apoi Margareta Senefeld și apoi domnul profesor Staudenmayer. Și voi da cuvântul în uh, această ordine doritorilor. Are cuvântul uh, doamna Neranțis. Domnul Neranțis. Δεν πρόκειται να υποβάλω ερωτήσεις με την... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am uh, o întrebare neapărat, ci aș dori să vă prezint câteva puncte de vedere foarte rapid. Eu mă bucur mult să constat că se dorește armonizarea legislației, legislației din diversele state membre europene. Eu asta și cerusem în 2010 la Bruxelles, când am fost aici la o reuniune similară. Regulamentul pe care îl propunem aici este un lucru excelent și aș dori să vă prezint și eu câteva păreri, dacă îmi dați voie. În primul rând, crearea a două regimuri paralele cu posibilitatea de optare pentru unul din ele creează un sistem foarte complex de reglementare și de soluționare a litigilor. Acest sistem riscă să creeze nesiguranță și lipsă de precizie. De altfel, observațiile pe care le-am auzit se îndreaptă cam în același sens. Într-un cadru mai general, cu excepția articolului 2 din propunerea de regulament, unde sunt menționate definițiile, nu există deocamdată o altă parte a textului unde se spune că nu se aplică instrumentul propus de experți. Adică este nevoie de niște definiții mai specifice. Textul are un caracter extrem de detaliat, spre deosebire de uh, dorința de simplificare și de raționalizare în legătură cu care am uh, căzut de acord. Domnul profesor Forenauer a, făcut câteva explica- a dat câteva explicații foarte utile în acest sens. El a spus uh, de ce trebuie să se țină cont și cui se adresează textul. Cred că este corect. Textul se adresează celor care au nevoie de protecția respectivului text. Apoi se intervine în caz de problemă, în caz de litigiu. Acest text de regulament depășește foarte adesea cadrul vânzărilor. E vorba de vânzări transfrontaliere sau de uh, vânzări între consumatori și între întreprinderi mici și mari, deci C2C, B2B și de asemenea între consumatori și întreprinderi B2C. Uh, pe baza diferitelor criterii se poate vedea că anumite tipuri de vânzare intră în sfera de aplicare a acestui regulament, iar alte tipuri de vânzare nu intră în sfera sa de aplicare. Mai există dubii apoi în legătură cu uh, cu siguranța juridică, mă scuzați, care ar fi promovată de această fragmentare a textelor. Până la urmă, părțile trebuie să opteze pentru dreptul pe care doresc să-l aplice la contractul lor. Ar trebui să spunem până la urmă că este posibil să fie periculos acest lucru pentru siguranța și omogeneitatea dreptului european. Să se definească o sumă în euro în sfera de aplicare a textului. E vorba aici de articolul 7 din regulament. Sau să se menționeze valoarea obiectului, pentru că aceasta diferă de la un stat la altul, de la un moment, de la o, o perioadă la alta, în funcție de ofertă. Apoi, cred că trebuie să se precizeze foarte clar legătura dintre acest, dintre acest regulament și alte instrumente juridice care țin de protecția consumatorului. S-a menționat adineauri Convenția de la Viena și e foarte bine că s-a menționat. Eu mai mi-amintesc și alte texturi, de exemplu Directiva 29 per 2005 cu privire la practicile întreprinderilor uh, pe piața internă. Directiva 31 per 2000 a Parlamentului European și a Consiliului din data de 8 iulie 2000, care se referă la diferite aspecte juridice ale societății informatice, și regulamentul 539 per 2008, Roma 1, privind dreptul aplicabil la contracte. Așadar, nu sunt chiar într totul de acord cu ce a spus domnul președinte, din păcate nu mai am timp să dau mai multe detalii, dar ce voiam eu să spun se referă mai ales la relațiile B2B, Voiam să spun însă că trebuie să se creeze o siguranță mai mare pentru tranzacții. Pentru că, până la urmă, siguranța este cel mai important lucru în privința tranzacțiilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Următorul uh, vorbitor este domnul Sedafel din, uh, doamna Sedafel din uh, Suedia. Svensk sida vi eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Noi considerăm că acest regulament este unul important și în același timp necesar pentru a consolida tranzacțiile comerciale transfrontaliere. În același timp, considerăm că această propunere poate fi îmbunătățită și trebuie să fie îmbunătățită tocmai pentru a, pentru a ne asigura că părțile contractante doresc să folosească acest sistem, pentru că dacă acest lucru nu se va întâmpla, ne vom regăsi în situația inițială. Pentru că aceste părți să dorească să, să folosească acest sistem, doresc să mă refer la câteva puncte care, din perspectiva suedeză, sunt deosebit de importante. În primul rând, nivelul. Drept dreptul european în materie de vânzări trebuie să asigure un echilibru între protecția consumatorilor, care trebuie să se regăsească la un nivel comparabil cu dreptul internațional. Trebuie să fie un sistem foarte clar care să poată fi pus în aplicare pe o perioadă extinsă de timp, indiferent că este vorba de um, cumpărături care se fac pe internet sau într-un magazin de la colțul străzii. În al doilea rând, această lege trebuie să fie inteligibilă, un lucru care s-au referit mulți antevorbitori. Părțile contractante, în momentul în care se, se hotărăsc între de a alege sistemul național sau dreptul european, trebuie să înțeleagă consecințele respective. Dacă acestea nu vor fi înțelese de părțile contractante, contractante atunci Uh, ele vor renunța la folosirea, la aplicarea sistemului european. Drept urmare, este necesar ca acest regulament să fie formulat cât mai clar și cât mai direct. Aș dori să mă refer și la un alt punct. Regulamentul respectiv trebuie să fie foarte concentrat, trebuie să fie foarte clar care este domeniul de aplicare și că uh, tranzacțiile care nu sunt transfrontaliere nu sunt acoperite de acest regulament, însă trebuie să găsim o formulare adecvată pentru a exprima acest lucru. În concluzie, aș dori să spun că acea, acest regulament trebuie să fie pus în aplicare. Drept urmare, trebuie să spunem din nou uh, care este domeniul de aplicare, care sunt lucrurile acoperite de această propunere legislativă și când se pune în aplicare sistemul național și când nu. Dacă toate aceste puncte vor fi clarificate, atunci este posibil ca părțile contractante să decidă în mod uh, activ folosirea sistemului european. Dacă nu vom clarifica toate aceste puncte, sistemul respectiv uh, nu va fi folosit și uh, discuția noastră de aici va fi una în van. Aceasta a fost perspectiva mm, Parlamentului suedez. Așteptăm cu nerăbdare ca acest document să vină la Parlamentul suedez. Domnule profesor Staudemeyer, au fost uh, abordate foarte multe teme. Vă puteți exprima vis-a-vis -vis de uh, temele pe care le considerați dumneavoastră importante, însă s-a pus accentul mai mult pe, sau ce puțin așa înțeleg eu, uh, această concentrare asupra tranzacțiilor electronice pe internet, apoi în legătură cu temeiul juridic, articolul 114, și în urma deciziei Curții Europene de Justiție am dorit să vedem care este poziția Comisiei. Dar puteți lua poziție și față de celelalte puncte amintite. Four points, actually, and I'll... Am abordat patru, sau, uh, patru aspecte și voi încerca să răspund la cele două pe care ați menționat dumneavoastră. Mai întâi, Sir Alan Beef și Lord Bonus uh, au uh, menționat câteva aspecte. Mai întâi, uh, um, la prima rundă de discuții s-a menționat uh, faptul că guvernul din Regatul Unit a cerut informații date și au primit răspunsuri, 50 și ceva de răspunsuri, dintre care 23 vin de la asociații de consumatori și toate acestea sunt negative. Uh, Fie, restul sunt de la diferite persoane, persoane private, profesori, avocați și așa mai departe. Am observat un lucru foarte interesant și anume, primul element de răspuns este că două contribuții vin din partea Federației Întreprinderilor Mici și uh, o contribuție de la consorțiul Ritter. Aceste două asociații, um, consorțiul uh, văzătorilor on detail, Consorțiul vânzătorilor în detai, deci fie că e vorba de vânzători mici până la foarte mari, uh, precum și uh, avizul consorțiilor întreprinderilor mici, sunt ambele pozitive. De ce? Pentru că Regatul Unit este țara europeană în care sau din care uh, cumpără cei mai mulți consumatori din alte țări online. Și aceste două asociații care reprezintă deci, practic, tot comerțul britanic în detai doresc uh, să se aprofundeze ideea. Deci, de aceea doresc un drept comun european în materie de vânzări. Acesta este primul punct pe care doresc să-l menționez. Un altul e legat de temeiul juridic. Domnul Lene a spus deja că serviciile, cele trei servicii juridice au confirmat articolul 140 ca fiind de temeiul juridic dar nu doresc să evit întrebarea. Dacă privim jurisprudența Curții Europene de Justiție în legătură cu articolul 114 ca temei juridic pentru actele comisiei, trebuie să se demonstreze faptul că există obstacole concrete în calea comerțului. Pentru noi nu e greu de demonstrat asta. De exemplu, în cazul contractelor business to consumers, um, B2C, există diferite tipuri de uh, prevederi naționale contradictorii. Um, e vorba de aplicarea dreptului comunitar sau să depășească aplicarea dreptului comunitar. În orice caz, există diferențe între prevederile legale obligatorii uh, și acesta este un obstacol. În evaluarea de impact a Comisiei s-a observat că aceste diferențe creează costuri economice. Am calculat că pentru o întreprindere, pentru a exporta într-o singură țară, costul este de aproximativ 10.000 de euro. Și pentru a face acest lucru online, 3500 de euro în plus pentru a adapta site-ul web. Și dacă se mulțește această sumă cu 5-10 se depășește cifra de afaceri anuală a unor întreprinderi mici. Aceste costuri pot fi prohibitive. Acest lucru înseamnă că mulți vânzători evită să vânduri bunuri uh, în alte țări sau aleg doar o țară sau două. Același lucru este valabil, aceleași costuri sunt valabile și pentru tranzacțiile B2B. Am demonstrat, deci, că există obstacole la nivel juridic și obstacole economice, atât pentru contactele B2C, cât și pentru contactele B2B. Deci, articolul 114, ca temei juridic, poate să se justifice astfel. Un alt aspect menționat de domnul Lene, temeiul articolului 352 este doar o bază juridică secundară care poate să fie folosită conform jurisprudenției Curții de Justiție dacă articolul 114 nu poate fi folosit ca temei juridic. Și propunerea Comisiei este făcut în așa fel încât să răspundă la problemele uh, constatate în urma studiului de impact. Deci am uh, stabilit domeniul de aplicare astfel încât să răspundem problemelor constatate. Deci e vorba de contractele B2C uh, să nu includem și contractele uh, la nivel internațional sau între întreprinderile mari, pentru că aici n-am găsit probleme. Apoi, dacă considerăm articolul um, 352 ca fiind o posibilitate, am explicat de ce nu se poate face acest lucru, dar chiar dacă am face această supoziție din motive pur ipotetice, dacă vedem care este um, jurisprudența uh, Curții de Justiție în diferite cazuri, observăm că există o diferență de substanță între cazurile respective și acest caz. Uh, cazurile privind European Co Corporate, de, uh, Societatea Cooperatistă Europeană, e vorba de noi entități create. Adică e vorba de un nou statut, un alt tip de statut, e vorba de Societatea Cooperatistă Europeană care nu implică că această companie există deja și începe o activitate într-o nouă țară. E vorba uh, de a muta o societate creată într-un stat membru în alt stat membru. E vorba de o nouă entitate legală sau un nou titlu de proprietate intelectuală. Aceste cazuri, noi entități, argo omnes create, acestea pot fi create doar de legiuitor. Deci, de aceea, dacă se creează o astfel de formă care se aplică în întreaga Uniune Europeană, pe baza articolului 352 foarte bine. Sprijinim jurisprudența Curții Europene de Justiție, dar în cazul nostru situația este foarte diferită. Noi nu creăm un contract uh, european de vânzări, deci o nouă formă de contract, o nouă entitate. Oferim doar unor părți contractuale posibilitatea de a adopta un al doilea set de reguli care face parte integrantă din um, sistemul de drept național aplicabil, deci pot să adopte un set de reguli pe care le pot folosi. Deci este o situație foarte diferită. Și chiar dacă uităm că articolul 352 este doar de natură subsidiară, acesta nu se aplică. În al treilea rând, legătură cu ceea ce a spus domnul Krieger. Dânsul a făcut referire la alegerea consumatorului. Poate nu ne-am înțeles bine, poate Comisia nu a înțeles bine sau n-ați înțeles dumneavoastră comunicarea de presă a uh, Comisiei. Noi am spus că nu am spus că consumatorul va alege între legea din statul său membru și uh, dreptul comun european, ci vânzătorul poate uh, să spună vă ofer aceste produse la nivel transfrontalier doar pe baza dreptului comun european în materie de vânzări. Atunci ce poate să, alege, să aleagă consumatorul? Consumatorul poate să aleagă să nu cumpere produsul. Poate să meargă la magazinul de pe strada sa pentru că îl cunoaște pe vânzător, are experiență, uh, Uh, când a dat înapoi un produs uh, cu defecte, i-a fost schimbat produsul și de aceea are încredere în văzătorul respectiv. De deci dorește să aibă cu cine discuta în caz că produsul e defect. Și atunci merge într-adevăr la magazin poate plătește mai scump produsul respectiv, dar o face pentru că e important pentru el să aibă acest serviciu. Dar poate și să cumpere produsul online pe baza dreptului comun european cu 10% mai ieftin și o face dacă prețul e important. O face uh, pentru că are acces la această marcă în care are încredere. Și atunci pentru el aceste considerații sunt mai importante. Are această alegere. Deci consumatorul are o posibilitate mai largă de a alege decât acum, poate la prețuri mai competitive, dar poate oricum și să meargă să cumpere de la magazinul din cartier. Acest lucru nu e suficient, pentru că dacă consumatorul um, alegând dreptul comun european, se va regăsi într-o situație mai proastă decât în sistemul său de drept național, acesta nu poate putea să nu fie o soluție satisfăcătoare, dar după cum au spus doi experți deja astăzi, dreptul comun european în materie de vânzări prevede un nivel de protecție a consumatorilor egal sau superior tuturor legislațiilor europene și, în al doilea rând, un nivel de protecție a consumatorilor care este la nivel general comparabil sau mai mare decât sistemele naționale, adică consumatorul nu are doar un avantaj economic pentru că are o posibilitate sporită de a alege și produse mai ieftine, dar nici din punct de vedere juridic nu este într-o situație mai proastă. Deci consumatorul nu are ce pierde. Deci îi dăm o posibilitate de a alege pe care nu are, o are acum, pentru că acum vânzătorul alege sistemul de drept aplicabil. Și chiar dacă includem un articol din reglementarea Roma 1, nu poate uh, face apel la sistemul de drept național numai dacă sistemul său îl protejează mai mult decât sistemul vânzătorului. Iată, al treilea argument. Al patrulea argument. Pentru a răspunde uh, mai multor uh, observații din sală și la prezentarea profesorului Folgenauer, despre care a vorbit uh, și președintele în legătură cu slăbiciunile în formulare, și, dar și pentru a răspunde Lordului Bowness și președintelui, moderatorului, lui răspunde tuturor uh, împreună. Dacă îmi permiteți, aș spune mai întâi următorul lucru. În documentul profesorului Forgenauer a spus următorul lucru. A spus că stilul de redactare a dreptului comun european în materie de vânzări este un compromis bun între diferitele stiluri de redactare din Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Interesant. Pentru că tocmai așa trebuie să fie legislația europeană nu se poate privilegia stilul de redactare dintr-o uh, legislație și fiecare legiuitor are o dilema între flexibilitate și justiție. Trebuie să se găsească terenul de mijloc și tocmai asta am făcut-o, așa cum a spus domnul profesor Fognauer. Și apoi, în legătură cu slăbiciunile redactare, iarăși citez. În germană, pentru că originalul este în germană și sper că veți înțelege importanța acestei declarații și partea emoțională. So geht es wirklich Așa ceva nu este posibil, însă ce putem face? Din momentul în care am pus această întrebare, literatura despre această propunere se poate regăsi într-o pe rafturi întregi. S-au făcut foarte multe propuneri de îmbunătățire a propunerii în același timp, uh, voci uh, foarte importante au uh, intervenit în acest proces. Nimeni, din câte putem înțelege noi, nimeni nu a propus acceptarea acestei propuneri fără a fi modificată. Pot să vă las să ghiciți cine a spus asta. Poate credeți că face parte din discuția din Germania privind dreptul comun european. Este unui uh, german din 1839, când a fost dezvoltat uh, codul civil din Germania și acest cod civil funcționează de peste 100 de ani și este considerat de toată lumea că nu e prea rău. Și în ceea ce privește formularea, acest lucru înseamnă că uh, un sistem de drept poate să fie îmbunătățit. Asta vreau și eu să spun. Avem această situație aici. Revine ceea ce a spus domnul Simionides. La cele două ședințe din cadrul președinției cipriote s-au făcut deja sugestii bune de statele membre în legătură cu uh, formularea capitolului 10, pentru că este singurul pe care am discutat și cu siguranță vom avea și alte sugestii pe viitor. Și poate la un moment dat vom ajunge și la domeniul de aplicare. sau vom avea discuție la restricționa uh, prevederile la comerțul online, dar este prematur să facem asta. Oricum, ideea este că o propunere și o, chiar o propunere a comisiei poate fi îmbunătățită și, după cum a spus domnul profesor Simonides, citesc din nou, Parlamentul uh, Comisia și Consiliul pot să îmbunătățească acest uh, text. Vă mulțumesc, domnule profesor Staudenmayer, pentru prezentarea dumneavoastră. Eu cred că, pe de-o parte, am văzut astăzi că este necesar să avem un drept comun european în materie de vânzări, sau cel puțin așa am înțeles eu lucrurile. Acest lucru este necesar, în, mai ales în domeniul tranzacțiilor uh, electronice, dar pe de altă parte, există și o necesitate de a îmbunătăți lucrurile. Și dacă am înțeles bine, domnule Staudenmayer, v-ați referit la dreptul uh, civil german și Edward Pape a fost uh, șeful comisiei care a redactat acest uh, cod civil. Și știu foarte bine că a trebuit să, să fie creată o, o a doua comisie care a lucrat la acest cod civil și acesta a fost adoptat abia după 1900. Și aș dori să vă întreb cum vom reuși să rezolvăm aceste probleme. Eu probabil nu știu care va fi răspunsul, dar sunt convins că cel care șade în dreapta mea, uh, domnul Lene, are un răspuns la această întrebare. Vă mulțumesc, domnule profesor uh, uh, Zensburg, pentru discuția pe care a purtat-o atât de bine și Într-adevăr, situația este așa cum a spus domnul Staudenmayer. Comisia face o propunere și legiuitorul hotărăște. Legiuitorii sunt Parlamentul și Consiliul și pot să vă asigur că nicio propunere a Comisiei nu a fost adoptată fără a fi modificată. Și aceasta va fi modificată, este un proces care continuă, așa cum se spune în engleză, work in progress. Și în acest context, toate opiniile care sunt exprimate, uh, sunt uh, convins că vor îmbunătăți această propunere legislativă și doresc să vă mulțumesc pentru exprimarea lor. De asemenea, părerile experților și a parlamentelor naționale sunt binevenite. Ce urmează acum? Vom, uh, vă vom prezenta un document uh, de lucru din partea celor doi raportori și intenția este ca la începutul anului următor, cândva în februarie-martie, să redactăm o primă variantă a raportului în care vor putea fi recunoscute câteva tendințe și din punctul de vedere al domeniului de aplicare. Vom aborda problemele amintite în cadrul acestei audieri, probleme care sunt uh, regăsite și în documentul de lucru și vom propune și câteva soluții alternative. Va urma o altă fază a consultării informale cu actori interesați după care vom uh, vom uh, începe să discutăm cu președinția islandeză a Consiliului despre cum putem avansa cu acest uh, pro- proiect în, într-o, într colaborare între cei doi colegiuitori. Doresc să spun foarte clar că Parlamentul European ia foarte în serios uh, acest proiect. Până la urmă ne dorim o propunere legislativă care să aibă succes. Nu ne dorim un drept mort, ci unul viu care este atractiv, care poate fi folosit, care poate fi acceptabil și pentru acest lucru uh, ne vom acorda suficient uh, timp. Um, s-a amintit uh, durata de care a fost nevoie pentru a crea codul civil german. Să sperăm că noi nu vom avea nevoie de uh, o perioadă de timp la fel de lungă, pentru că noi nu discutăm întregul drept civil, ci ne uh, limităm la anumite aspecte ale dreptului comercial, însă doresc să vă atrag atenția că discuția acestui proiect este foarte veche, a început deja în anii 80 și uh, ceea ce s-a discutat în Comisia Lando în anii 80 uh, poate fi înțeles ca pregătirea acestui proiect. Este o discuție care a durat deja decenii și cred că a venit momentul ca în cele din urmă să creăm un produs care să funcționeze foarte mult. Din punctul de vedere a procedurii viitoare, doresc să vă spun că Comisia pentru Afaceri Juridice a hotărât uh, în urmă cu câteva zile să organizează în anul uh, viitor o conferință similară cu cea pe care am avut-o astăzi, în a doua jumătate a anului, de fapt, și apoi vom raporta uh, progresele pe care le-am uh, înregistrat și vom continua, desigur, și dialogul cu parlamentele naționale, un dialog foarte important pentru noi, atât din punctul de vedere al argumentelor folosite, cât și din punctul de vedere al modului în care putem îmbunătăți această propunere legislativă. Doresc să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la această conferință și doresc să vă invit să participați la o recepție organizată de noi în această clădire, în clădirea Ian Iosef Antal. Trebuie să treceți uh, în cealaltă clădire, la, uh, la stânga, nu mergem la alt uh, etaj, nu trebuie să luăm un, un lift sau să mergeți pe anumite scări unde vă, vă puteți pierde, dar colegii de la secretariat vă vor ajuta, vă vor îndruma înspre această sală. Doresc să vă mulțumesc din nou pentru că ați participat la această conferință și pentru sprijinul acordat. Vă mulțumesc!